Să sperăm că nu trebuie să revenim în această sală și să discutăm aceleași lucruri uh, încă o dată foarte curând. Ar fi bine să impunem reguli mai stricte de la început care să funcționeze indiferent de ce se întâmplă la nivel uh, global. Deci credeți că vor uh, fi necesare reguli suplimentare pentru a întruni cerințele stabilite la G20 pentru a ajunge la standardele de acolo? Și în al doilea rând, Ne-ați spus că doar cerințele suplimentare vor fi uh, că cerințele suplimentare vor fi stabilite doar dacă în um, condițiile de lichidare normală capitalul nu va fi suficient. Aș vrea să știu dacă includeți în, între aceste situații o situație de criză financiară, pentru că lichidarea este o circunstanță foarte diferită de uh, condițiile crize financiare. Când statele au fost necesare să salveze băncile pentru că s-a instaurat o criză financiară. Aș vrea să ne spuneți cum veți ține cont de circumstanțele diferite și în ce măsură considerați că propunerea dumneavoastră este realistă. Mulțumesc! Mulțumesc, Burhal Balzer, cuvântul. Danke, Herr Vorsitzender. Ich äh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să menționez pe scurt două subiecte. În primul rând, standardul pentru MREL, care a fost deja menționat de domnul Farcaș. Eu cred că un standard înalt pentru MREL este foarte important pentru marile bănci, pentru că astfel, numai astfel, dispozițiile din directiva pot să fie puse în aplicare în mod eficient uh, și pot să fie aplicate atunci când o bancă se află în dificultate. Și uh, uh e nevoie de o rezervă care să fie prevăzută pentru marile, marile bănci uh, de importanță sistemică, dar o rezervă care să fie foarte bine determinată, deci un, un mrel care să fie destul de ridicat. Pentru că dacă nu, nu are niciun rost, nu mai au rost aceste dispoziții. Și atunci când se uh, calculează cota mrel trebuie să fie luată în considerare și dimensiunea băncilor. De aceea vreau să rog și Eva și Comisia să păstreze în minte principiul proporționalității. Și aș dori să știu, din partea Comisiei, cum uh, evaluează în mod precis un standard ridicat pentru MREL și apoi cum uh, consideră că poate fi pus în aplicare un astfel de standard ridicat. Și apoi, foarte pe scurt, uh, trec la un alt subiect. Vreau să fac o observație referitoare la uh, ajustarea evaluării creditului, CVA în engleză. E vorba de o taxă suplimentară, o cerință de capital suplimentară, în, cazul, în cadrul trialogului uh, această cerință de capital suplimentară a fost președintele întrerupe, dar vom discuta acest punct mai târziu, deci puteți să interveniți atunci. Avem un punct de discuție pe acest subiect. Bine, atunci am să revin la acest subiect atunci, la momentul respectiv. Mulțumesc, Silvi. At the end. We finish now? No. Or we come back to another... Vom reveni mai târziu asupra acestui subiect sau încheiem acum? O singură întrebare. Cum vedeți viitorul TELAC? Pentru că noi dorim să și uh, câștigăm ceva prin modificările aduse. Hogmark, După ce am ascultat uh, contribuțiile din sală, aș avea ceva de spus. Am uh, discutat cum putem să ne asigurăm că există suficiente cerințe de capital. Cam aceasta a fost paradigma tuturor discuțiilor pe care le-am purtat aici. Acum adăug, adăugăm uh, directiva Centrului de capital, capital 4, avem uh, regulamentul privind structurilor balancare, avem TELAC. Trebuie să ne asigurăm în același timp că nu adăugăm prea multe reguli și prea multe instanțe. Pentru că dacă ne ocupăm de aceleași uh, tipuri de riscuri, trebuie să gândim în același fel să le soluționăm. Nu uh, să venim cu tot felul de legi noi care să aibă obiective diferite. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, venim cu prea multe pretenții care impun investirea de fonduri foarte multe, de, cap, de prea mult capital, pentru abordarea acestor riscuri. Cred că ar fi bine să avem și o analiză um, compusă, o analiză care să, globală. Da, și eu aș ceva, ceva de adăugat în uh, sensul intervenției domnului Hockmark. Eu consider că MREL este un uh, concept bun, uh, mai cuprinzător decât TELAC. Dar în același timp apare uh, problema rezultatelor concrete a um, acestor măsuri, odată ce le vor fi puse în aplicare. Care vor fi impactul în ceea ce privește recapitalizarea suplimentară și introducerea noilor uh, instrumente de absorție a uh, pierderilor. Dacă suntem în uh, cadrul pinonului 2, atunci MREL este un fel de zonă tampon. Vreau să mă asigur că am înțeles bine. MREL, dacă este implementat în forma actuală, înseamnă că băncile uh, vor trebui să adauge la instrumentele de care deja dispun în cadrul pilonului 2 instrumente suplimentare. Ce înseamnă concret uh, această solicitare de uh, sporirea capitalului, de creșterea capitalului? Și, încă o întrebare, cum credeți că putem uh, evita riscul sub, suprapunerii de roluri între cele două autorități. Pentru că autoritatea de supraveghere poate să identifice cerințele de capital pentru o anumită bancă, dar autoritatea de rezoluție să decidă că, de fapt, trebuie făcut uh, altceva pentru a ține cont de MREL deci cum facem ca să evităm suprapunerile sarcinilor celor două organisme, celor două autorități? Și întrebarea a treia, în legătură cu articolul 3, alineatul 7. Considerați că faptul că că definiția care include grupul de uh, egali, grupul de entități egale, uh, este uh, corectă? Credeți că va trebui să analizăm cazul fiecarei bănci în parte? Uh, Nu credeți că este mai adecvată această abordare um, unei perspective de supraveghere decât unei perspective ce are în vedere rezoluția unei bănci? Mulțumesc. Reprezentant Comisiei Europene are cuvântul. Da, cred că toate întrebările care mi-au fost uh, adresate se referă mai mult sau mai puțin la aceleași chestiuni care trebuie clarificate. Desigur, voi vor, va trebui să vorbești despre viitorul TELAC, nu este ușor, dar vei face tot ce pot. Într-adevăr, MREL și TELAC, cum se compară acestea două elemente? Sunt chestiuni la care s-au referit toți uh, cei care mi-au adresat întrebări astăzi. MREL este un concept care este perfect compatibil cu reforma capitalizării bancare. El include toate fondurile proprii și include și ofertele. Este un uh, concept ce ține de pilonul 2, deci este un instrument pe care toată lumea va trebui să-l uh, pună în aplicare. Este foarte exigent pentru că e vorba de uh, datorii la nivel 2%, deci este foarte costisitor riscul poate fi, um, e vorba de până la active ponderate la risc între 16% până la chiar 25%. Acest instrument poate deveni chiar și mai uh, sever decât telacul. Bulgar Balz a spus că MRL reprezintă o garanție pentru ca participarea sectorului privat să funcționeze și are dreptate. Este exact aceasta intenția legislatorilor. mrl ul trebuie să existe și trebuie să existe uh, capacitatea contribuției cu 8% din datorii la momentul necesar. Și acesta este uh, nivelul de participare a sectorului privat care este necesar pentru ca celelalte condiții să se aplice. În uh, legislația pe care o reprezintă directiva pentru redresarea și rezoluția băncilor, nu contează dimensiunea băncilor. Dar este clar că principiul proporționalității trebuie respectat oricum, pentru că MREL este un instrument de pilonul 2. Cum se asociază MREL cu TELAC? În primul rând, trebuie să ne amintim care este originea TELAC. Aceia dintre dumneavoastră care au fost la uh, Consiliile COFIN de la Milano, ați văzut că ministrii de finanțe au respins uh, conceptul inițial, care se numea GELAC, și au cerut comisiei să negocieze TELAC. De ce a fost respins primul uh, concept? Pentru că acest GELAC nu includea capitalul. Reforma pe care am tot făcut-o în ultimii trei ani uh, nu, cu, nu cuprindea deci fondurile proprii, pe când telacul cuprinde fondurile proprii. Telacul însă nu cuprinde nici un fel de uh, zone tampon. Deci telacul nu include acele bafere. Diferen... Aceasta este prima diferență importantă între Emrel și Telac. A doua diferență importantă este că Emrelul este un instrument cuprinzător și am răspuns domnului Balț. Uh, conform MREL, orice poate beneficia de o contribuție din partea sectorului privat. Însă, în TELAC, um, dacă e vorba de datorii suverane, de datorii, uh, există un plafon de 2,5%. Acest plafon nu există în cazul MREL. Deci, se poate veni cu contribuție din partea sectorului privat în, caz, în orice caz și datoria poate fi recunoscută până la 2,5%. La uh, TELAC uh, nu se au în vedere datoriile, ci uh, active ponderate la risc. Deci, acele 16% care se referă la active ponderate trebuie transferate, trebuie um, transpuse în termen de datorii. Prin definiție, în cadrul TELAC, fiecare intervenție trebuie făcută la nivelul fiecarei bănci. TELAC se aplică doar băncilor mari. Eliza Ferreira a arătat foarte clar că există o nepotrivire între TELAC și MREL. În primul rând, nivelul 16% față de 8% din uh, datorii. Deci, active ponderate 16% versus 8% datorii și uh, tipul de datorii care sunt incluse doar în MREL și care sunt uh, incluse doar până la nivel de 2,5%. Acestea sunt uh, principalele diferențe. Um, în cadrul uh, TELAC, nivelul um, Ehm, baza ehm, este între 16 și 20%. Nu știm cât de mult trebuie să se, ehm, se evalueze această marjă, această bază. Nu se poate prevedea acest lucru. TELAC este acum studiat din punct de vedere al impactului cantitativ. Acest studiu al impactului cantitativ are ca scop să verifice ceea ce ați întrebat dumneavoastră, impactul uh, TELAC asupra costurilor finanțării economiei. Acestea sunt uh, principalele chestiuni, principalele diferențe între cele două uh, elemente. Elesa Ferreira m-a întrebat ceva în legătură cu băncile care pot fi lichidate. Cred că domnul Farcaș va răspunde mai detaliat la această întrebare. Dar este clar că dacă o instituție poate fi lichidată, atunci uh, ne vom aștepta la un um, tratament mai uh, lejer din partea autorității bancare um, europene mai lejer decât în cazul recapitalizării. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul Autorității Bancare Europene, am și eu o întrebare. Ați spus că nivelul MREL este de 8%. Acest lucru apare scris undeva. Eu recunosc că am citit superficial textul, dar am înțeles că 8% nu reprezintă nivelul MREL în sine, că acesta este, că există un instrument care poate fi inclus între, uh, în procentul de oblaților care nu, poate să nu fie eligibil pentru MREL. Nu depășim oare nivelul 1 dacă spunem că MREL-ul în sine reprezintă 8%? Iertați-mă, trebuie să fi fost mai clar. La momentul uh, rezoluției e vorba de 8% restul situațiilor trecem în pilonul 2 și în pilonul 2 nu avem uh, cifre clare, pentru că dacă am avea cifre clare n-ar mai fi în pilonul 2. Deci, la momentul rezoluției, e vorba de 8%. În momentul în care banca ajunge în stadiul de rezoluție, atunci banca are nevoie de contribuția sectorului privat în nivel de 8%, dacă dorește să, accede, să accede la celălalt nivel. Până la momentul la care ajunge, se ajunge la rezoluție, uh, e vorba de 8%, dar după aceea trece un pilonul 2 și nu avem cifre precise. Autoritatea Bancară Europeană are cuvântul. Mulțumesc. Mario a făcut o descriere excelentă. Voi adăuga doar câteva chestiuni. În primul rând, momentul și consecvența între uh, cerințele MREL și propunerea TELAC. Noi considerăm că are rost și merită să încercăm să aliniem cele două procese. Și avem în vedere doar o întârziere mică în depunerea standardului. Cred că în ceea ce privește propunerile TELAC, acestea vor ne vor vom reuși să-i să includem în standardele tehnice Uh, propunerile TELAC în forma actuală. Există câteva chestiuni minore pe care va trebui să le analizăm, ca de exemplu datoriile eligibile și alte chestiuni similare, însă în esență standardele tehnice MREL vor fi compatibile cu propunerile TELAC pentru băncile de importanță sistemică. Pentru stabilirea băncilor de importanță sistemică există alte standarde tehnice pe care uh, le-am publicat. S-a mai vorbit despre consecvența între uh, evaluarea organului de supraveghere și uh, cea făcută de organul de evaluare în vederea rezoluției. Unul dintre obiectivele standardelor tehnice din documentul pe care l-am analizat, care prevedea anumite chestiuni legate de acest lucru, unul dintre obiective este să asigure metodologia pentru evaluarea capacității de absorție a băncilor. Noi suntem uh, conștienți că trebuie să aliniem uh, acest lucru cu uh, procesul cu evaluarea din punct de vedere uh, al organului de supraveghere. Și trebuie să ținem cont și de cerințele din punctul de vedere al mm, organului care, face, care evaluează rezoluția băncilor. Încercăm să introduce metodologia necesară în standardele tehnice pentru a alinia cele două procese de supraveghere și de rezoluție. Mă voi opri aici, pentru că la celelalte întrebări s-a răspuns deja. Mulțumesc! Într-adevăr, Comisia noastră trebuie să se gândească, să evalueze dacă un concept atât de relevant precum TELAC poate fi implementat, pus în aplicare prin ajustarea minoră a unui alt element. Noi trebuie să evaluăm acest lucru, pentru că din punct de vedere juridic, aceste chestiuni sunt foarte importante și uh, noi dorim să le abordăm. Noi nu am participat la dezbateri Aș vrea să vă întreb acum, care este motivul financiar din spatele cifrei de 2,5% în cazul uh, datoriilor uh, preferențiale privilegiate? Uh, datoriile cu rang prioritar au un statut aparte în scena, pe scena internațională. Uh, a spus că dacă ne ocupăm de datoriile cu rang prioritar în cazul băncilor mari, acest lucru uh, va uh, afecta întregul sector și de aceea s-a decis plafonarea uh, nivelului de datorie cu rang prioritar care poate fi ștearsă, care poate fi plătită cu ajutorul contribuției sectorului privat de unde vin cele 2,5%? Pur și simplu ca rezultat al unei negocieri este răspunsul. La momentul de față avem doar un, uh, un program uh, trimestrial pe care îl analizăm, pe care îl discutăm în ceea ce privește TELAC și această cifră de 2,5% este cea aferentă excepțiilor. Provine din faptul că la nivel european noi considerăm că datoria cu rang prioritar poate fi inclusă în pachet dacă este necesar. La nivel internațional, pentru băncile foarte mari s-a considerat că este mai prudent să nu uh, permitem să se depășească o anumită sumă. Și încă observație aș vrea să mai fac pentru a clarifica o chestiune. Implementarea nu devine obligatorie automat dacă, dacă cerințele MREL sunt uh, un, singurele cerințe pe care trebuie să le respecte băncile europene, cerințele din planul de rezoluție trebuie să fie bazate pe o cerință unică și anume acea, aceea care previne din directiva UE pentru redresarea și rezoluția băncilor. Mai aveți ceva de adăugat în legătură cu acest punct sau îl putem considera uh, încheiat? Hockmark. Da, cred că ar fi foarte bine în acest moment al discuției să uh, primim mai multe informații de la comisie pentru că mi se pare că în momentul de față trebuie să fim prudenți, să nu introducem prea multe cerințe de capital uh, și să uh, avem până la urmă o situație mult prea uh, complexă. Deci cred că procesul de calibrare este unul important. Președintele, da, știu, Comisia și-a anunțat evaluarea de impact și noi suntem implicați în acest exercițiu prin raportul domnului Balz. Dar cred că această chestiune specifică pe care ați prezentat-o foarte clar Bine, avem nevoie de uh, aceste dispoziții, dar, într-adevăr, poate în urma dezbaterilor e nevoie de negocieri suplimentare și ar trebui probabil să reveniți în comisia noastră atunci când veți putea să ne furnizați și informațiile pe care le-a cerut domnul raportor. Deci, Cred că vrem, vom vrea să revenim la acest subiect pe care îl vom monitoriza oricum cu atenție, pentru că vrem să contribuim la uh, garantarea compatibilității în legislație și sigur că vrem să evităm uh, consecințe neintenționate uh, pentru că nu dorim ca acest instrument să nu fie unul suplimentar care și să nu fie pe deplin compatibil cu cele existente, ceea ce sigur că ar avea consecințe asupra cerințelor de capital, consecințe în economia reală. Și apoi, sigur, vom uh, reveni și vom avea o dezbatere uh, adecvată pe marginea TLAC pentru că, într-adevăr, e nevoie de un instrument care să permită o recapitalizare internă, dar uh, acum, după negocieri, uh, văd că ratele uh, menționate nu sunt mulțumitoare și sunt sigură că și Silvi Gular se va implica în acest, în acest exercițiu, în comunicarea cu cei de la Basel, comitetul de la Basel și după uh, Uh, ce lucrurile evoluează, vom reveni la acest subiect și vom discuta împreună cu coordonatorii să găsim o modalitate de evaluare. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și acum putem să trecem la punctul următor, CVA, ajustarea evaluării creditului. Uh, un alt punct pe care l-am învățat eu în, din istoria comisiei noastre, ajustarea evaluării creditului în cadrul regulamentului privind cerințele de capital. EBA a publicat un raport pe 25 februarie cu privire la acest uh, um, punct și văd că vreți să discutăm toate punctele legate de uh, regulamentul privind cerințele de capital, CRR în engleză. Deci uh, vom uni acest punct cu cel referitoare la instituțiile externe de evaluare a creditului. Și sigur că am citit raportul de la Basel privind ce vreau, nu ne-a plăcut. Am răspuns, uh, știm care este istoria acestui instrument, uh, derogările și motivele pentru aceste derogări și acum EBA a elaborat un raport în care menționează măsuri posibile de viitor. Deci, în primul rând, am da, să dau cuvântul din nou uh, EBA pentru a ne vorbi despre ajustarea evaluării creditului. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Așa cum ați spus și dumneavoastră, am primit, uh, am avut obligația juridică de a elabora un raport de uh, monitorizare privind utilizarea ajustării valorii creditului CVA în Uniunea Europeană. Un raport foarte tehnic care, pe baza uh, dovezilor, face o analiză pe baza unui eșantion de bănci care s-au oferit voluntar și să participe și ne-au um, oferit uh, date. 32 de bănci, 26 uh, dintre ele ne-au furnizat date uh, detaliate de impact. În ansamblul său, raportul, așa cum a spus și dumneavoastră, a spus că nu vă place acest raport, dar una dintre concluziile acestui raport a fost că derogările la nivel european de la uh, cerința de risc pentru CVA ar trebui să fie luate în considerare și eventual să fie eliminate. Și motivul este foarte simplu. Am descoperit că sunt riscuri semnificative în cadrul CVA care nu erau acoperite de legislație, nu sunt acoperite de legislația actuală din cauza excepțiilor din legislație. Pe de altă parte, este foarte important să spunem că am analizat și calibrarea cadrului de la Basel și modul în care um, taxele suplimentare CVA sunt tratate în acest cadru. Și am aflat că uh, cadrul de calibrare internațional, din mai multe puncte de vedere, este mult prea conservator. Așadar, am menționat în acest raport că înaintea vreunor modificări legislative sau înainte de a ne gândi la uh, modificări uh, viitoare, cadrul uh, de la bază, cadrul la nivel internațional ar trebui să fie analizat. Comitetul de la Basel ne-a cerut să prezentăm raportul la ultima reuniune de la Basel și am spus acolo foarte clar că susținem întru totul revizuirea fundamentală a cadrului CVA, care este în curs în momentul de față pentru că se revizuiește în momentul de față portofoliul de tranzacționare. Așadar, am făcut această recomandare de politică și în raportul nostru recomandăm ca standardele internaționale să fie revizuite, cadrul CVA să fie trecut uh, să fie scos din uh, cadrul general privind portofoliul de tranzacționare, să se facă modificări la cadrul CVA și apoi se poate face, se poate începe un proces european de revizuire pentru a reanaliza derogările uh, privind CVA-ul. Ceea ce ar duce la un cadru global pe viitor, un cadru care să acopere toate riscurile care trebuie să fie acoperită de cerințele de capital. Dar, în același timp, să nu, care să nu penalizeze în mod excesiv uh, anumite puncte din registrele băncilor, ceea ce ar putea să dăuneze economiei. Și pentru că timpul este scurt, am o, uh, o declarație uh, foarte lungă aici, am un text foarte lung, dar am să mă opresc aici pentru a lăsa mai mult timp pentru discuții. Și sigur că dacă există întrebări, cu mare plăcere intru în detaliile mai tehnice. Mulțumesc, Marion Nava. Mulțumesc. Situația este foarte simplă privind CVA-ul. Ne aducem cu toții aminte care a fost evoluția acestui instrument. Dumneavoastră, colegiuitorii, v-ați folosit prerogativele pentru a introduce niște derogări, niște excepții în uh, beneficiul economiei și pentru noi este foarte clar că aceste excepții trebuie să fie respectate. Noi avem o atitudine foarte prudentă, nu vom propune uh, modificări, uh, mai ales luând în considerare faptul că și comitetul de la Basel regândește cadrul CVA. Poate că nu va merge atât de departe ca și uh, cum ați făcut-o dumneavoastră, dar în orice caz se mișcă în această direcție. Așadar, nu mi s-ar părea înțelept să propunem acum uh, mari schimbări, cel puțin până în momentul în care Comitetul de la Basel își va fi încheiat activitatea. Și așa cum am spus-o și în Comitetul de, de la Basel de mai multe ori, ei, sigur, din, în mod evident, nu își respectă orientările și faptul că regândesc acest instrument înseamnă că noi nu eram singurii care aveau îndoieli cu privire la eficacitatea proiectului. Uh, în ceea ce privește recomandările făcute de EPA dumneavoastră ne-ați uh, indicat un act delegat. Încă nu am uh, ajuns la sfârșitul evaluării pentru a vedea dacă există o masă critică pentru aplicarea unui uh, act delegat, dar acesta este un punct minor. Punctul important este modul în care va evolua la nivel internațional cadrul CVA. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Uh, și eu găsesc înțelepte, uh, înțeleaptă recomandarea dumneavoastră și acum îi dau cuvântul domnului Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să discut și eu despre subiectul CVA. În cadrul trialogului, uh, Uh, s-a vorbit despre o derogare pentru contrapartidele nefinanciare și pentru autoritățile publice sau fondurile publice. Și știm că aceste derogări uh, se consideră că nu sunt compatibile cu cadrul de la Basel. Dar acestea Uh, sunt uh, prevăzute de legiuitori și nu ar trebui să fie subminate prin măsuri de nivelul 2 și de aceea aș cere o explicație din partea EBA și aș vrea să știu um, cum vreți să acționați uh, cu privire la această situație. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul la acest subiect. Mă dorește cineva să intervină? Da, Sven. Da, vreau să adresez două întrebări referitoare la orientările cu privire la remunerare. E momentul acum să o fac? Acum e momentul să, să adresez aceste întrebări? Vă referiți la ajustarea evaluării creditului? Pot să repet în germană ca să fie mai bine înțeles. Deci, orientările privind uh, remunerarea sănătoasă. Nu, nu, nu, nu suntem la punctul acela încă, dar uh, vom ajunge la punctul acela în curând. Silvi? Dar vreau să subliniez încă o dată, așa cum a spus și domnul Nava, și în spiritul uh, EBA, noi am încercat să introducem măsuri care să ia în considerare specificitățile situației europene și în ceea ce privește IMM-urile, uh, Comisia propune acum un plan de investiții și sigur că putem să ne întrebăm dacă este inteligent să menținem uh, derogările pentru finanțarea datoriei publice, dar poate că acesta este un alt uh, subiect pentru o altă dezbatere. Vreau să știu, cum vedeți dumneavoastră poziția EBA? Acestea sunt ultimele cuvinte sau acceptați Uh, dezbatere pe ceea ce a spus. Pentru că după decizia Comitetului de la Basel uh, e nevoie de o poziție fermă. Deci suntem conștienți de așteptările sectorului financiar, pe de o parte, dar și de așteptările IMM-urilor și ale celorlalte părți interesate care sunt implicate în finanțarea economiei. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul uh, Eva, dacă nu mai sunt și alți colegi care doresc să intervină, vreau să adaug și eu o observație. Sigur că noi suntem, suntem mulțumiți de ceea ce a spus Comisia. E foarte clar că EBA are o poziție puțin diferită, cel puțin parțial. Întrebarea mea este, Oare n-ar trebui să luați în considerare și evaluarea, în evaluarea motivelor și a cauzelor? Deci să luați în considerare uh, faptul că există diferențe în ceea ce privește cursul de schimb între dolar și alte monede, de exemplu, inclusiv euro, și că poate aceste diferențe Uh, sunt un element care poate fi compensat prin uh, această măsură, oferind garanții potențiale corporațiilor nefinanciare uh, pentru a acoperi riscul ratei de schimb, pe care alte instituții nu le au, pentru că majoritatea tranzacțiilor se fac în dolari. Deci oare nu e și acesta un element care poate justifica din perspectivă globală aceste uh, derogări, aceste exceptări uh, la nivel european. Cum vedeți uh, această situație? Elisa. Yeah, I... Elisa. Eu cred că um, acest cadru general prezentat de domnul Farca și de Marionava a fost clar. Dar mie îmi lipsește aici un uh, cadru temporal al procesului care are loc la Basel. Pentru că, între timp, noi trebuie să folosim aceste instrumente în viața noastră de zi cu zi. Deci, care ar fi uh, cadrul temporal în care se va desfășura acest uh, proces? Pentru că nu putem să rămânem în suspans uh, la nesfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc. Am să încerc să răspund pe scurt. În primul rând, sigur că noi am făcut doar un raport. E important uh, să știți că noi am elaborat acest raport cu niște recomandări de politică, dar nu am elaborat uh, un, vreun text de natură legislativă sau vreun text cu uh, putere juridică. Noi am constatat că pentru anumite elemente din riscul uh, CVA, derogările subestimează riscurile din portofoliile băncilor și chiar băncile însele au uh, rezerve pentru a uh, compensa riscul în portofoliile lor pentru anumite elemente. Singura recomandare de politică pe care am făcut-o se referă la procesul pilonului al doilea, pentru că am constatat în sondajul nostru că sunt autorități naționale care au început deja să folosească măsuri din pilonul al doilea pentru a uh, face față, pentru a uh, compensa riscurile CVA care, sunt derog- care beneficiază de derogări în cadrul uh, global. Deci am încercat să spunem prin recomandarea noastră că dacă o evaluare uh, dacă se utilizează o măsură de pilon 2, atunci doar riscul uh, excedentar care este identificat în anumite puncte individuale sau de anumite instituții individuale, doar aceste riscuri excedentare să facă obiectul unor cerințe suplimentare de capital pentru risc. În ceea ce privește procesul global, sigur că noi nu putem să emitem vreo prognoză cu privire la momentul în care se va încheia acest proces de revizuire, dar uh, Calendarul propus este, se încheie la sfârșitul acestui an pentru procesul de la Basel și, așa cum a spus foarte clar și Mario Nava, motivul pentru această revizuire este recunoașterea faptului că cadrul actual nu este perfect calibrat. Și am găsit în analiza noastră că pentru anumite părți din portofoliul de tranzacționare Uh, cerința de capital pentru risc este de 10 sau 20 de ori mai mare decât cea estimată de către bănci, conform modelelor pe care le folosesc. Uh, deci este o marjă uh, destul de mare această diferență. Deci e nevoie de elemente de calibrare care trebuie um, luate în considerare. Și s-a vorbit despre riscul uh, cursului de schimb, de exemplu. Uh, Um, noi am propus acum să fie uh, inclus riscul CVA în riscurile de piață, ceea ce ar permite uh, luarea în considerare um, factorilor de risc de piață atunci când se evaluează riscul de CVA în portofoliul unei bănci. Deci, abordarea pe care noi am recomandat-o, care merge mână în mână cu propunerea comisiei, este că uh, în momentul de față se aplică uh, instrumentele actuale în uh, decursul procesului de revizuire. Noi sperăm că acest proces de revizuire va duce la o evaluare mai bună a riscului CVA și apoi putem să vedem dacă vrem să aplicăm noul cadru global revizuit și să-l incorporăm în legislația europeană la nivelul 1, nu la măsurile de nivel 2. Mulțumesc. Am puține de adăugat, dar vreau să clarific uh, lucrurile. Da, Burkhard Balz, uh, CVA este o deviere, într-adevăr, așa cum uh, știm foarte bine și dumneavoastră știați. Și ați fost foarte conștienți de situație atunci când ați decis între a ajuta economia și a respecta cerințele de la Basel. Ceea ce este elocvent este că probabil uh, datorită Europei, care are jumătate din băncile lumii, deci Europa nu respectă standardul global al CVA, tocmai de aceea probabil că uh, la bază s-a luat în considerare regândirea acestui um, cadru. Deci uh, meritul este puteți să vi le asumați. În orice caz, în momentul acesta n-am ajuns încă la capătul procesului și nu văd uh, nevoia de a acționa acum. Când va, este acest punct final, întreabă Elisa Ferreira. Calendarul se încheie, spuneam, undeva la sfârșitul anului, dar nu suntem siguri dacă lucrurile vor merge așa. Dar e important, așa cum a spus, să uh, Adam Farkas este integrarea CVA-ului cu celelalte riscuri, astfel încât să se compenseze alte riscuri sau uh, faptul că nu există alte riscuri. Doamna Gula se referă la întreabă despre IMM-uri, cealaltă deviere uh, de la Basel și Comisia va realiza o evaluare pe baza informațiilor pe care le avem această reducere pe care ați uh, oferit-o dumneavoastră funcționează bine și nu îngreunează în mod excesiv uh, uh, fluxul de fonduri către IMM-uri. Deci eu cred că dacă continuăm să nu respectăm cadrul de la Basel, nu cred că vor exista modificări suplimentare, dar vom face o analiză ulterioară. Mulțumesc! Și acum putem să trecem la punerea în aplicare a uh, evaluărilor, a instituțiilor externe de evaluare a creditului și punerea în corespondență a acestora. Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, avem un uh, nou fel în meniu. Acest subiect este unul foarte tehnic și e una dintre activitățile noastre mai tehnice. Sunt foarte multe păreri în acest domeniu și uh, există oarecare controversă. Vreau să încep prin a vă spune cum am abordat noi uh, această temă. Avem o oarecare experiență și uh, pot să vă spun că colaborăm împreună cu EIOPA, cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, deci împreună cu celelalte autorități încercăm să lucrăm la acest domeniu. Am publicat deja un uh, document cu privire la Directiva Insolvabilitate 2. Mandatul uh, nostru este dublu. Mai întâi trebuie să facem punerea în corespondență și apoi să venim cu standardele tehnice. Avem uh, obiective și criterii foarte clare pentru agențiile de rating, suntem transparenți și ne bazăm doar pe dovezile cantitative ale ESMA. Vrem să cunoaștem în detaliu de ce e nevoie, care sunt uh, datele pentru punerea în corespondență, ca să asigurăm nivelul maxim de transparență. Avem 25 de rapoarte individuale de punere în corespondență, fiecare cu argumente pe lângă această punere în corespondență de care vorbim astăzi, mai avem uh, mandatul de a face o punere în corespondență separată pentru uh, instrumentele uh, pentru titluri de valoare. Uh, sperăm să finalizăm aceasta pe parcursul verii. Există însă o problemă la care încă ne gândim și pe care vrea să vă menționez astăzi. Mai întâi, punerea în corespondență trebuie să aibă un scop foarte clar și anume să fixăm niveluri potrivite de capital pentru băncile care se bazează pe un rating extern, adică nivelul de capital să fie la un nivel prudențial care este un nivel corespunzător cu nivelul efectiv de risc. În al doilea rând, trebuie să admitem că măcar unii dintre legiuitori au dorit o deschidere a pieței pentru uh, fixarea de ratinguri, pentru că acest domeniu este dominat de trei uh, mari uh, companii. Vrem să creștem uh, concurența între agențiile de rating, însă, din păcate, aceste lucruri nu pot fi realizate în același timp. Uh, în principiu, dacă nu există date de, uh, în acest domeniu al cerințelor de capital, trebuie să îți acorzi o marjă și să fii foarte conservator. De pildă, să acceptăm că o, o entitate care intră acum pe piață va primi uh, un uh, nivel de rating destul de optimist față de concurenți și s-ar putea să uh, aibă din acest motiv un nivel destul de mic de capital. Așa că eu cred că nu ar trebui să stimulăm acest comportament. Agențiile de rating uh, dau niște ratinguri mult prea optimiste, fără suficiente dovezi. Însă asta uh, nu se poate rezolva foarte simplu. Uh, există și uh, cerința de um, prudențialitate și cele două pot intra în contradicție. Noi trebuie să ne asigurăm că agențiile de rating uh, sunt stimulate să adune mai multe date înainte de a emite un rating. Dar asta ar fi o soluție prea restrictivă soluția noastră de compromis, care este mai rezonabilă, este să punem la punct o metodologie care să nu permită agențiilor de rating să dea uh, cel mai uh, înalt nivel de rating uh, de nivel 1 automat. Uh, trebuie să ne asigurăm că agențiile de rating sunt uh, stimulate să aducă mai multe date în discuție uh, și să se atenueze tipurile cele mai negative de arbitraj. Trebuie să ajungem la un compromis, adică la un echilibru între abordarea prudențială și cerințele de concurență. În fine, în ce privește punerea în corespondență a securitizării, avem o dilemă suplimentară. Avem uh, agențiile de rating dominante care au avut o performanță foarte proastă și ar trebui, uh, sigur, să ne bazăm mai ales pe securitizările din SUA, ceea ce însă ar impune o cerință prea mare de capital, uh, mai ales pentru continentul nostru european. Așa că ne gândim cum să rezolvăm această dilemă. Ar trebui să avem o abordare cantitativă similară pentru punerea în corespondență în sectorul corporate. Știm însă că agențiile de rating și-au schimbat metodologia uh, destul de mult, așa că uh, probabil că ar fi mai bine să continuăm să folosim metoda actuală de punere corespondență pentru, um, pentru agențiile de rating actuale și cele noi, măcar până când se face reforma cadrului de uh, reglementare a securitizării. Uh, Așadar, trebuie să preferăm una dintre cele două abordări. Noi uh, preferăm uh, să existe o certitudine a reglementării în piața securitizării. Marionava. Mulțumesc. Am foarte puține de adăugat la această prezentare cuprinzătoare. Pentru noi, punerea în corespondență este crucială pentru că agențiile de crediting trebuie să, re, să analizeze instituțiile de credit. Avem uh, bănci noi care pot să folosească ratinguri ce au fost emise de agenții mai mici, mai puțin cunoscute. Sigur că, așa cum a explicat colegul, vrem să existe o punere corespondență coerentă pentru întregul sector și asta depinde foarte mult de ce includem în legislație, adică elemente calitative și cantitative. Trebuie în același timp să stimulăm uh, competitivitatea care n-au prea existat până acum în acest sector. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc. Peter Zimon. Ja, herzlichen Dank an die... Äh, mulțumesc um, colegilor noștri pentru prezentarea detaliată mai ales cu privire la conflictele de interese care pot să apară. Văd că sunteți într-o situație dificilă și uh, cred că aveți dreptate atunci când spuneți că și micile întreprinderi noi uh, trebuie să uh, poată intra pe piață, dar mi se pare că există un punct unde nu se garantează acest lucru și anume ratingul AAA. Sunt 496 Ă, de ă, ratinguri de A, dintre care nici unul nu trebuie să fie greșit. Deci dacă ă, se face o greșeală, deja trebuie să urmeze o mie și ceva de evaluări triplu A care să nu fie greșite. Când apare a doua greșeală, deja trebuie să emită și mai multe um, astfel de evaluări pentru a fi incluse în, acest, în această categorie de elită. Deci dacă eu ca nouă companie, nouă agenție de rating trebuie să um, intru, vreau să intru în această categorie, nu pot pentru că sunt mult, uh, cerința este mult prea ridicată și atunci uh, rămâne un club de elită. Um, și aici cred că lucrurile trebuie să fie schimbate, pentru că trebuie să fie deschis uh, accesul uh, și celorlalți participanți la piață cum se poate face acest lucru? Trebuie să găsim o alternativă la uh, această uh, cumulare pur calitativă de ratinguri de A. Bun, putem să luăm această cifră de 496 sau, dacă vrem să oferim o alternativă, unde să, care să includă și el o componentă cantitativă. Dar, în orice caz, trebuie să prevenim cre, uh, această situație de monopol care există și pe care tocmai vrem să uh, o uh, corectăm. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină? Din partea altor grupuri? Nu. Cuvântul din nou la Eva. Aș prefera să cedez cuvântul colegului meu, uh, la Zoverbi, care are un răspuns uh, mai tehnic pentru dumneavoastră. Da, ă, ați menționat acele 496 de entități. Ă, pentru un rating de 3A, riscul de faliment este foarte mic. Acum, dacă vreți o certitudine statistică, ai nevoie de foarte multe observații. Cifra de 496 trebuie bazată, sigur, pe criterii statistice. Nu știu dacă e neapărat o cifră corectă, poate că ar trebui mișorată această cifră, dar ce vedem din date este că cifra nu se va modifica în mod substanțial. Majoritatea agențiilor mari vor avea uh, probleme și pe viitor în a furniza date suficiente. Au 10, 20, poate 30 de observări și e aproape imposibil să faci o analiză statistică solidă nu avem suficiente date cantitative. Cum zicea și Adam, provocarea este următoarea. Trebuie să ne asigurăm că îndemnăm uh, agențiile să colecteze datele. Doar la uh, ratingurile de 3A avem uh, probleme de um, diferențe între agențiile mari și cele mici. Dacă revenim la punerea în corespondență, uh, practic sacrificăm uh, unul din principii. Doar la um, ratingurile de 3A avem probleme, dar oricum nu putem face o aliniere completă, cred eu. Marion Nava. Iar Simon, sigur că sunt foarte atent la aspectele menționate de dumneavoastră. Nu pot decât să repet că, indiferent de rezultat, noi dorim să consolidăm concurența în acest sector. Mulțumesc! Okay. Da, vă rog să mă scuzați dacă totuși voi insista. Pentru că au fost situații de evaluări mai puțin corecte, care, în care ați permis elemente cantitative și calitative în același mod. Doar la uh, ratingul de A insistați asupra acestui factor cantitativ, care duce la faptul că numai cei mari pot să emită ratinguri A. Și dacă vrem să reducem dependența de cele trei mari agenții de rating, atunci trebuie să schimbăm această situație. Aceast, acesta este mesajul meu. Acest lucru trebuie schimbat. Și în al doilea rând, vă înțeleg atunci când spuneți că e nevoie de mai multe observații, de mai multe evaluări pentru a evalua uh, încrederea, fiabilitatea unei uh, agenții de rating o cotă de succes. Dar de ce nu vă gândiți pe lângă elementul uh, calitativ, pe lângă elementul cantitativ, să includeți un element calitativ. Luați, bun, nu 496, dar să zicem 100, din care o cotă de succes de X%. Deci, în cadrul uh, unui uh, număr mai mic total de evaluări, să, să um, includeți uh, elementul unei rate de succes foarte mari. Deci, asta e o alternativă așa care îmi vine mie uh, în minte pe moment. Um, dar uh, e, cred că este necesar și merită să ne gândim la o alternativă care să modifice această situație de, nu de monopol, de oligopol, pentru că sunt structuri care sunt solidificate de măsurile pe care discutăm și acest lucru nu e acceptabil. Am reținut ce ați spus ce s-a spus în legătură cu concurența. Acum că avem 100 sau mai multe, nu ne ajută foarte mult pentru că ratingurile vor fi date tot de două, trei agenții. Dacă coborâm nivelul uh, foarte mult, uh, vom uh, scoate din discuție pur și simplu datele cantitative. Dumneavoastră vreți să punem mai mare accent pe datele calitative. Nu cred că sunt neapărat de acord, pentru că metodologia pe care o avem acum e bazată strict pe criterii cantitative. Ați ați menționat aceste lucruri, dar noi avem uh, alte probabilități, alte date statistice cu care lucrăm. Dacă um, probabilitatea de default este de 10% în uh, categoria BB, atunci uh, e nevoie de mai puține observații și acest tip de analiză nu se potrivește la categoria de 3A. Acolo sunt alte aspecte. Sven. Sven. Mai întâi vreau să spun că sunt complet de acord cu cele spuse de Peter Zimon. Dumneavoastră ați spus că ați reținut uh, aspectul, însă mie nu mi se pare că ați făcut-o. E clar că vă veți confrunta cu probleme. Ce înseamnă că ați consemnat, că ați reținut aspectul? Uh, Vă veți uh, gândi, veți uh, reanaliza acest aspect? Pentru că atunci când primiți un astfel de semnal din partea Parlamentului, asta ar trebui să faceți. Semnalul este clar. Uh, cel puțin pentru noi, de la autoritatea bancară, semnalul este clar. Dar spuneam în remarcile introductorii că suntem pe deplin conștienți de toate aspectele și că încercăm să ajungem la un compromis. Vrem să uh, limităm uh, acest uh, oligopol și să avem și criterii de calitate în același timp. Dar vă ziceam că datele cantitative permit analiza așa cum se face ea acum. Sigur că urmează o nouă rundă de analiză, să vedem uh, ce criterii calitative am putea lua în considerare pentru a rezolva dilema. Dar, repet, uh, pe bază strict cantitativă acesta e compromisul la care am ajuns. Președintele, mulțumesc. Cred că acum lucrurile sunt clare și eu mă raliez la poziția lui Peter Simon. Comisia noastră consideră că încercarea dumneavoastră de a reconcilia cele două elemente nu e convingătoare. Avem o formulare foarte clară în regulamentul privind uh, agențiile de rating pentru a crește concurența în piața dominată de cei trei mari jucători, trebuie să permitem uh, pătrunderea agențiilor de, de rating mai mici. Deci o formulare clară. Și considerăm că e nevoie de eforturi uh, mai susținute pentru ca revizuirea textului să fie una efectivă, nu doar teoretică. Haideți să mergem acum la ultimul punct, politica de remunerare sănătoasă. Mulțumesc, Mario. O să-i dau cuvântul uh, lui Adam Farcaș de la Autoritatea Bancară și apoi celuilalt coleg. Ceau, Mario. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am uh, câteva observații preliminare pentru a lămuri modul în care vedem noi politicile de remunerare solide. Vrem că aceste politici să fie coerente și să promoveze un stil de management al riscurilor eficient, să nu încurajăm um, asumarea de riscuri excesivă. Și, sigur, să existe o politică care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale instituțiilor. Pachetul uh, privind uh, cerințele de capital, uh, cele de patru, a um, insistat pe cerințele de remunerare și a introdus o plafonare a bonusurilor și um, o limitare a raportului dintre componenta fixă și variabilă, 100% respectiv 200%. Vrem ca instituțiile să fie mai puțin vulnerabile la pierderile financiare ce ar putea surveni dacă se asumă riscuri excesive din cauza unei politici de remunerare neadecvate. Conform mandatului nostru, am actualizat orientările cu privire la politicile de remunerare sănătoase și am organizat o consultare. Consultarea se va încheia pe 4 iunie 2015 și pe 8 mai 2015, adică luna viitoare, vom ține o audiere publică. Orientările privind politica de remunerare sănătoasă doresc să armonizeze aplicarea cerințelor din cele de patru și um, remunerarea variabilă, mai ales pentru cei care își asumă riscuri materiale. Am uh, explicat foarte clar ce înseamnă remunerare fixă și uh, remunerare variabilă și cum se poate face plafonarea bonusurilor. Aceste orientări uh, sunt uh, în direcția avizului pe care noi uh, l-am publicat în octombrie 2014. Vrem ca remunerarea fixă să fie stabilită de dinainte, să fie permanentă, să nu poată fi modificată și să nu aibă caracter discreționar. Mai avem uh, clarificări cu privire la calcularea bonusurilor, la plățile compensatorii, etc. De asemenea, am făcut o identificare sau am explicat procesul de identificare a celor care își asumă riscuri și uh, modul în care politicile pot fi aplicate în contextul de grup, modul în care se face valoarea performanței și se divulgă datele privind remunerarea. Am clarificat condițiile în care se pot combina mai multe feluri de instrumente pentru a asigura o remunerare mai bună, mai adecvată pe termen lung, mai adecvată la profilul de risc al instituției respective. Sigur că ne-am gândit și la principiul proporționalității. În unele jurisdicții, principiul proporționalității este interpretat în sensul că anumite cerințe nu trebuie să fie aplicate. Principiile apar în articolul 92, alineatul 2 din cele de 4. Uh, e vorba mai ales de instituțiile mai mici, uh, mai puțin complexe și se aplică doar pentru anumite categorii de personal. Totuși, uh, prevederile de la nivelul 1 au fost interpretate de juriști Comisiei Europene în sensul în care neutralizarea acestor sau acceptarea acestor principii de remunerare nu corespunde textului CRD actual. Deci nu se poate renunța la mun? anumite prevederi de remunerare uh, nici pentru instituțiile mici sau mai puțin complexe. Totuși, uh, noi am uh, cerut în consultarea publică reacții și opinii, mai ales din partea asocierilor în stil cooperativă, ca să vedem care ar fi impactul și costurile unei aplicări complete în toate instituțiile. Pe baza răspunsurilor pe care le primim și pe care le vom analiza, vom uh, oferi, desigur, un aviz Comisiei Europene cu privire la ajustări legislative ce trebuie implementate. Principala problemă este cum să finalizăm orientările pentru a include feedback-ul pe care îl primim. Unii au sugerat ca CRD să fie amendată înainte ca să fie pusă în aplicare. Noi credem că va trebui să finalizăm foarte rapid orientările pentru a putea armoniza politica de remunerare și să încercăm să nu uh, ridicăm uh, controverse și să nu întârziem uh, dezbaterea cu privire la principiul proporționalității. Ce este sigur este că um, acel plafon de 100% pentru remunerarea variabilă, 200% cu aprobarea acționarilor, nu poate fi eliminat, uh, nu se poate renunța la el de către nicio instituție. Vom continua să lucrăm la acest uh, dosar și sperăm să terminăm raportul nostru până la mijlocul 2015. Am uh, cerut uh, de asemenea din partea autorităților competente informații cu privire la modul în care putem crește raportul dintre componenta variabilă și cea fixă până la 200%. Am uh, spus că raportul va fi publicat până la mijlocul 2015, asta pentru datele financiare până în 2013 și finalul 2015 pentru datele financiare pe 2014. Mă opresc aici și aștept întrebări. Președintele. Domnule Hoier. Thank you, Chair. In the interest of time, I will be brief. Um, the Commission... Voi fi uh, concis. Uh, Comisia salută um, eforturile uh, EBA, EBA, EBA în legătură cu acest subiect, care acum fac obiectul consultărilor publice. Îndrumările sunt, din punctul nostru de vedere, un instrument important care va mm, uh, ajuta statele membre și organismele de supraveghere să implementeze directiva a patra pe licențele de, licențele uh, de capital în mod eficient. În opinia noastră, îndrumările EBA trebuie să respecte termenii uh, cere de patru adoptați de Parlamentul European. Îndrumările nu au nevoie de uh, susținerea oficială a Comisiei Europene, însă Comisia totuși a cooperat strâns cu uh, EBA înainte de uh, publicarea acestor documente. După cum știți, condițiile de remunerare din cele de patru sunt, este un text complex. Există câteva îndoieli în legătură cu neclarități în legătură cu modul în care trebuie implementate anumite prevederi. Nu se știe dacă va fi posibil legal în anumite condiții, bineînțeles, să fie scutite instituțiile mici și uh, nu foarte complexe de la anumite reguli de remunerare. Comisia consideră că textul legal al CRD4 nu permite astfel de derogări. De aceea așteptăm cu nerăbdare comentariile ce vor apăra ca urmare a consultărilor publice, care vor reprezenta un element important în um, revizirea profundă a documentului. În revizirea pe care o va face, comisia va fi ajutată și de un consultant uh, exterior pentru care se uh, extern, pentru care se organizează acum o licitație publică vom parcurge pașii necesari și după aceea, până în iunie 2016, vom uh, raporta Parlamentului și Consiliului în legătură cu evoluțiile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Prima intervenție, doamna Eliza Ferreira. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu interpretarea inițială a autorității bancare europene. Am primit și din partea Comisiei confirmarea uh, acestui lucru și considerăm că nivelul 1 nu permite acordarea de derogări sau de tratament excepțional în ceea ce privește politica de remunerare. De remunerare. În numele grupului meu politic vreau să vă spun că susținem cu tărie interpretarea care corespunde atât textului cât și intenției uh, legislației de nivel 1, legislației uh, pe care noi, ca și co-legislator, am uh, susținut-o. Dacă va fi foarte multă presiune, așa cum ne așteptăm, din partea mai multor uh, sectoare ale industriei. Noi trebuie să rămânem fideli spiritului și spiritului uh, textului de nivel 1. În esență, aceasta înseamnă că nu trebuie să introducem derogări într-un cadru care, pentru a fi operațional, trebuie să fie foarte uh, consecvent clar și uh, ferm. Deci trebuie să mergem uh, în direcția îndrumărilor inițiale propuse de EBA și să nu ne îndepărtăm de acele linii pe parcurs, pentru că ne putem uh, pentru că nu vom recunoaște valabilitatea legală, juridică a textului dacă ne îndepărtăm de linia inițială. Principiul remunerării în ceea ce privește componentele fixe și variabile este foarte clar. Vă rog să încercați să nu complicați uh, lucrurile sau să um, evitați regulile, pentru că nu în acest spirit uh, a lucrat până acum Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc! Sven, ai cuvântul. În primul rând, și noi uh, ne bucurăm că ați avut uh, o abordare cuprinzătoare de la bun început. Aș dori să vă adresez două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește îndrumările, autoritățile naționale nu sunt obligate să le respecte și de aceea salutăm faptul că ați încercat să publicați regulile, dar noi uh, vă îndemnăm să publicați și motivele și explicațiile, pentru că rolul îndrumărilor este să clarifice, să explice. Deci e bine să explicați și ce se întâmplă dacă autoritățile naționale nu uh, respectă îndrumările. Deci să explicați și motivele pentru care ați venit cu aceste îndrumări. Au fost uh, discuții în legătură cu decizia de a um, face remunerările, dacă, dacă regulile de remunerare la nivel consolidat sunt obligatorii sau nu. Noi salutăm faptul că sunt, incluși toți, uh, sunt uh, incluse toate cazurile, pentru că altfel iarăși s-ar încerca evitarea regulilor. Și în ultimă instanță, chestiunea prețurilor compensatorii. Această chestiunea a fost adusă în discuție de public. Cred că regulile legate de plățile compensatorii sunt destul de vagi în îndrumări. Dacă motivele au fost atât de grave încât s-a ajuns la concedieri, înseamnă că metoda plăților compensatorii nu a mai fost deloc aplicată. În anumite state membre regulile legate plăți compensatorii nu au fost folosite atât de greșit ca în sistemul, sistemul bancar. Dacă un angajat a făcut uh, greșeli foarte mari, însă nu a fost considerat ca, concediat ca urmare a acestor uh, greșeli, trebuie să existe alte uh, reguli. Nu se înțelege de ce persoanele care nu sunt concediate ca urmare a greșelilor lor sunt în continuare compensate într-un fel uh, pentru acest lucru. De ce nu se aplică și în sectorul financiar regulile morale care se aplică în alte sectoare? Aș, am dori uh, să aveți reguli mai transparente și uh, să se aplice aceleași reguli în privința prețurilor compensatorii și în sectorul financiar ca în celelalte sectoare. Mulțumesc. Autoritatea bancară europeană are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru că v-ați exprimat susținerea. În primul rând, mecanismul uh, respectării sau explicării. EBA are practica standard de a publica declarațiile autorităților competente dacă intenționează să respecte îndrumările sau nu și apoi urmează și o și există și cazul în care ni se furnizează explicație și atunci publicăm și explicația deciziei autorității de a nu respecta îndrumările. Deci da, noi uh, suntem de acord și vă garantăm că vom publica și explicațiile în continuare. În al doilea rând, în ceea ce privește aplicarea îndrumărilor la grupurile consolidate, sunt de acord, este important pentru noi să fim cât se poate de clar în ceea ce privește sfera de aplicare și încercăm să evităm lacunele. În ceea ce privește plățile compensatorii, pot să vă spun că vom analiza acest aspect, dar în conformitate cu cerința de nivel 1, este foarte clar că tendința este aceea de a permite instituțiilor individuale mai mult uh, marjă de manevră în ceea ce privește amânarea plăților sau uh, plata în instrumente și interzicerea bonusurilor uh, substanțiale, interzicerea plății de bonusuri importante. Însă vom analiza în mod special acest aspect atunci când finalizăm uh, îndrumările și dacă într-adevăr trebuie clarificat acest, acest aspect, o vom face. Mulțumesc. Comisia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, adăuga ceva în legătură cu a doua întrebare a domnului Ghicold. M-a bucurat foarte mult această întrebare. Am primit și din partea sectorului industrial uh, câteva întrebări în acest sens. Care este însă mm, scopul directivei uh, privind cerințele de capital? În opinia noastră, cere de 4 nu permite niciun fel de derogare generală de la regulă. Ceea ce înseamnă că mm, filialele, că sucursalele, că filialele uh, sunt și ele parte din uh, consolidarea instituțiilor de credit. Deci filialele trebuie să respecte aceleași reguli. Există și uh, alte instrumente, precum OPCVM-urile, dar considerăm că cele de patru trebuie să se aplice și uh, să nu și trebuie să ne asigurăm că nimeni nu va evita, uh, nu va încerca să se sustragă acestui, acestei directive. Mulțumesc foarte mult. Uh, încheiem acum timpul alocat examinării. Le mulțumesc celor de la EBA, domnului Farca, domnului Nava, domnului Hoyer și reprezentanților Comisiei Europene care au participat la aceste dezbateri. Schimbul de opinii a fost foarte util și opinia Parlamentului European a fost explicată cât se poate de clar. Pe 26 mai vom avea următoarea, um, următorul timp alocat examinării. Ne vom, uh, vom întrerupe uh, puțin uh, lucrările pentru a aștepta sosirea domnului Moscovici și Dombrovskis. Dear colleagues, I think we can start warmly. Dragi colegi, putem uh, începe. Le spunem uh, un bun venit călduros vicepreședintelui uh, Dombrovskis și comisarului Moscovici, care au venit la Comisia Econ în cadrul dialogului economic pe care îl purtăm cu Comisia Europeană în legătură cu semestrul european într-un moment uh, foarte important uh, din semestrul european, de la pachetul de supraveghere, pachetul european de supraveghere pe care l-a prezentat Comisia la sfârșitul lunii februarie, trecem la noul uh, ciclu cu îndrumările pentru ocupare și pentru politică economică, îndrumări care au fost deja prezentate și acum lucrările în desfășurare la recomandările specifice țărilor și statele membre care își prezintă programele naționale de stabilitate. În acest cadru putem vedea că s-a făcut un prim pas de către Comisie către o abordare mai coerentă și Comisia are și un uh, mesaj clar, acel triunghi uh, ce cuprinde investiții, reformă structurală și consolidare fiscală mai accesibilă. Aceste trei elemente sunt uh, abordate de îndrumările economice și cred că deciziile care au fost luate până la ora actuală au fost consecvente cu aceste orientări și cu um, dorința de a inova și de a asigura o implementare clară a prevederilor pactului de uh, stabilitate și creștere. Avem acum uh, ceva mai multă certitudine în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor și am încercat să ne bazăm pe instrumentele de care dispunem până acum și să discutăm cu dumneavoastră pentru a vedea cum uh, ne putem îmbunătăți acest instrument. Văd că există niște prime semne ale unei noi uh, abordări și vreau să vă mulțumim pentru eforturile depuse și vom începe discuțiile dându-i mai întâi cuvântul vicepreședintelui uh, Valdis Dombrovskis, după care domnului comisar Moscovici. Fiecare dintre dumneavoastră va avea cuvântul în jur de 10 minute. Vă... Aveți cuvântul, domnule Dombrovskis. of uh, European uh, Parliament. Uh, first of all, I would like Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație la dialogul economic. Și uh, noi, Comisia, considerăm că Parlamentul joacă un rol esențial în formarea, în modelarea politicilor economice și monetare ale Uniunii Europene. Considerăm dialogul economic ca pe o contribuție importantă de responsabilitate democratică necesară în procesul uh, care se desfășoară, procesul de coordonare uh, politică mai intensă. În ceea ce privește situația economică din Uniunea Europeană, pentru prima dată din 2007, ne așteptăm ca toate cele 28 de state membre să aibă o creștere pozitivă. În orice caz, aceasta se poate găsi și în prognoza economică de iarnă. În ultimele câteva luni, sigur trebuie să vedem care sunt uh, evoluțiile, care vor fi evoluțiile din Grecia, care va fi performanța economică a Greciei, care este uh, necunoscută, care trebuie luată în calcul. Totuși, conform previziunilor, toate statele membre ne așteptăm să revină la creștere economică. Și ce e de menționat este că această revenire este înceată, este destul de slabă și nu aduce îmbunătățiri suficient de rapide în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. De asemenea, observăm și semnale pozitive pe piața muncii și prin dezvoltare economică și prin reforme structurale pe care le-au pus în aplicare mai multe state membre. și ne așteptăm la o scădere mai clară a șomajului în uh, anul uh, viitor față de anul acesta. Așadar, pe acest fundal de revenire, redresare economică înceată, Comisia și-a adoptat pachetul uh, de afaceri economice pe 25 februarie, pachet care se bazează pe cele trei priorități care sunt menționate în analiza uh, anuală a creșterii 2013. Stimularea investițiilor, focalizarea asupra reformelor structurale și politici fiscale, politici bugetale responsabile. Există trei mesaje importante ale pachetului din februarie. În primul rând, corectarea dezechilibrelor macroeconomice progresează în mai multe cazuri, dar există mai multe state membre în care dezechilibrele rămân destul de mari. Punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecarei țări din 2014 este făcută doar parțial până în momentul acesta, în primul rând datorită decalajelor, întârzierilor normale de implementare și e clar că și ambițiile și ritmul reformelor trebuie să fie crescute, asigurând în același timp politici uh, bugetare uh, responsabile. De asemenea, politicile structurale sunt importante nu doar pentru a corecta dezechilibrele, ci și pentru a revigora creșterea potențială și pentru a um, ameliora problemele sociale care, care au uh, apărut și s-au înrăutățit în timpul crizei și vreau să mă refer la pachetul pentru supraveghere economică. Acesta conține rapoarte de țară care evaluează evoluția economică, politicile economice și provocările care rămân în statele membre și în zona euro în ansamblul său. Pentru cele 16 state membre pentru care se face evaluarea aprofundată, se include și o analiză a dezechilibrelor macroeconomice. Analizele specifice pentru fiecare țară au fost prezentate cu trei luni mai târziu, mai devreme decât în semestrele europene precedente, pentru a crește procesul de asumare al semestrului european și pentru a permite mai mult timp de dialog cu guvernele, cu partenerii sociali din statele membre, înainte pregătirilor, recomandărilor specifice fiecarei țări. Rapoartele de țară au analizat progresele privind punerea în aplicare a recomandărilor din 2014 și 42% dintre recomandări din recomandările din iulie 2014, deci în 42% din cazuri s-au făcut anumite progrese și pentru 8% și 2% s-au făcut progrese substanțiale Uh, respectiv 2% implementare completă. Pe de altă parte, progrese limitate sau niciun fel de progres uh, au fost înregistrate pentru 36, respectiv 12% dintre țări. În al doilea rând, politica bugetară. Am analizat uh, respectarea Pactului de Stabilitate și Creștere, mai ales acele țări care erau în, uh, prezentau riscul de neconformitate în noiembrie și am pus accentul asupra Italiei, Belgiei și Franței. În analiză ne-am bazat pe prognoza de iarnă din 2015, concluziile comisiei luând în considerare specificațiile privind uh, cea mai bună utilizare a flexibilității din pactul de stabilitate și creștere. Și luând în considerare toți factorii relevanți, creșterea, inflația și punerea în aplicare a reformelor structurale, am concluzionat că deschiderea procedurii de uh, deficit excesiv nu era necesară nici pentru Italia, nici pentru Belgia. În ceea ce privește cazul Franței, era clar că, este clar că această țară trebuie să-și consolideze eforturile și la nivel uh, bugetar și structural. Consiliul a adoptat o nouă recomandare pentru a corecta uh, deficitul bugetar excesiv până în 2000, 2017 și uh, Franța a făcut deja o corecție de 0,2% din PIB până în momentul de față. Mă bucur că acest efort uh, este confirmat de francez. Recomandarea privind Franța include niște indicatoare foarte clare pentru ajustare care vor fi monitorizate cu regularitate, precum și progresul privind reformele structurale. În primăvară, în contextul semestrului european, se va analiza situația tuturor țărilor pe baza unei noi uh, previziuni, luând în considerare programele de stabilitate și convergență și programelor naționale de reformă. Dacă eforturile bugetare și structurale vor fi considerate insuficiente, vom lua măsurile necesare. În al treilea rând, dezechilibrele macroeconomice. Mai multe state membre au făcut progrese în corectarea acestora, dar rămân probleme în anumite țări. La nivel transfrontalier, am constatat, în primul rând, că sunt îmbunătățiri în ceea ce privește competitivitatea, și conturile curente, dar nu sunt suficiente pentru a stimula creșterea și pentru a stabiliza datoria externă. În al doilea rând, um, excedentele de cont curent ridicate um, subminează cererea internă, ceea ce uh, cere stimularea investițiilor și o diferențiere a politicilor bugetare. În al treilea rând, uh, um, un nivel ridicat de datorie suverană reprezintă în continuare o frână în calea creșterii în anumite țări. Cinci țări, Franța, Italia, Croația, Bulgaria și Portugalia, sunt în situația de dezechilibru macronomic excesiv care necesită monitorizare și acțiune politică. Pentru Croația și Franța, Comisia va decide în mai dacă să propună Uh, activare a brațului corectiv uh, al uh, procedurii dezechilibrelor, ceea ce va depinde de programele naționale de reformă pe care le vor prezenta țările și dacă vom considera că acestea sunt suficiente pentru a trata situația, problemele constatate. Statele membre își vor depune planurile de politică în aprilie, deci programele de stabilitate și de convergență și programele naționale de reformă, apoi Comisia va emite o propunere pentru 2015 pentru recomandările, proiectele de recomandări specifice fiecarei țări. S-au făcut progrese uh, și progresele, continuarea progreselor sunt, este esențială pentru credibilitatea Europei. Trebuie să trecem acest test împreună și la nivel național și la nivel european. Pentru a reuși să revenim la uh, creștere și la crearea de locuri de muncă în mod durabil. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitația la dialog și aștept uh, o dezbatere constructivă și fructuoasă cu dumneavoastră astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Dombrovskis. Îi dau cuvântul acum domnului comisar Pierre Moscovici. Yeah, Domnule președinte, stimați eurodeputați, dragi colegi, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a veni aici la dialogul economic și mă bucur că am revenit în comisia dumneavoastră pentru a treia oară, vin regulat. E pentru prima dată în anul 2015, poate că ar trebui să ne întâlnim mai des. Pentru noi e întotdeauna o plăcere să putem veni aici în comisia dumneavoastră și vă stau oricând la dispoziție pentru întrebări sau discuții. Deciziile pe care le iau instituțiile Uniunii Europene trebuie să urmeze acel principiu al bunei legiferări și uh, responsabilității democratice. Vrem să îmbunătățim semestrul european. S-a prezentat pachetul de supraveghere economică. Acum eu aș mai spune câteva cuvinte despre componenta fiscală a pachetului, așa cum s-a discutat la ECOFIN în martie. Comisia a adoptat pași procedurali în acest sens pentru Franța, Italia, Belgia și Finlanda. În cazul Franței, Comisia a propus Consiliului să dea o nouă recomandare pentru aceste țări care și-au prelungit, după cum știți, termenul de corectare a deficitului excesiv din 2015 până în 2017. Dacă este să respectăm uh, sau să rămânem la prevederile pe care le-am făcut înainte, vedem că nu se mai pot corecta la timp deficitele excesive. Deci 2015 e mult prea aproape ca termen. Totodată, Comisia a încercat să vadă dacă s-a făcut uh, ceva în privința revizirii metodologiei propuse de Consiliul anul trecut. Nu am uh, găsit uh, că angajamentele politice pe 2013-2014 au fost îndeplinite. Rezultatele pe 2014, sigur, au fost mai bune decât cele anticipate de către Comisie, de către noi înșine și de către guvernul francez, asta în cazul Franței. Pe baza recomandării din 10 martie, după cum spunea colegul Valdis, Franța trebuie să ia măsuri uh, care să uh, ducă la o scădere a deficitului cu 0,2% din PIB, cam 3-4 miliarde de euro anul acesta. Noi avem ca termen 10 uh, iunie. Cum spunea vicepreședintele, colaborăm îndeaproape cu guvernul francez, care și-a repetat uh, în nenumărate rânduri angajamentul de a-și ține această promisiune. În plus, am precizat că recomandarea noastră pentru întețirea eforturilor de consolidare bugetare trebuie continuate în 2016 și 2017 pentru a putea îndeplini noul obiectiv fixat, adică uh, de 2,8% în 2017. Uh, și acum în engleză. Pentru Belgia și Finlanda, Comisia consideră că um, situația este diferită. Belgia și Italia nu sunt în măsură să facă efortul necesar în perioada aceasta de tranziție. Dacă este să respectăm strict uh, regula privind nivelul de îndatorare 2014-2015. Totuși, pentru aceste două țări, Comisia a ținut seamă de doi factori relevanți. Mai întâi, uh, contextul economic care în mod clar a fost defavorabil, creștere slabă sau chiar recesiune, și, în al doilea rând, faptul că cele două țări au făcut eforturi pentru a respecta obiectivele pe termen mediu. Și, în al treilea rând, s-a făcut uh, o reformă structurală pentru a consolida creșterea, ceea ce ar trebui ca pe termen lung să ducă la un uh, raport mai bun, un nivel mai bun al uh, gradului de îndatorare publică. În cazul Belgiei, deficitul uh, trebuie scăzut cu 3% din PIB, acesta e pragul stabilit și uh, s-a hotărât că această excepție va fi una temporară. Pentru Finlanda, care va depăși pragul de 60% de îndatorare în 2015, uh, această nerespectare această neconformitate a fost uh, explicată de către Finlanda în contextul instabilității financiare. și uh, um, alte informații despre posibilă nerespectare a criteriilor în 2014 uh, um, au fost făcute publice, dar mai trebuie să așteptăm încă raportul final al autorităților finlandeze înainte de a face o evaluare finală. Și acum uh, câteva concluzii, câteva constatări preliminare pentru cele 16 țări Franța, Italia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Spania, Croația, Ungaria, Olanda, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda, Suedia și uh, Marea Britanie, cele 16 țări pentru care s-au făcut recomandări de țară. Am reușit să ne facem o imagine foarte bună asupra acestor uh, țări și asupra dezechilibrelor ce le afectează, asupra provocărilor cu care se confruntă. Avem uh, în vedere mai multe aspecte pe care vreau să le subliniez și am delimitat câteva tendințe datoriile externe uh, mari reprezintă încă o problemă în multe țări. Acolo um, încă nu există un echilibru. În al doilea rând, uh, acel uh, excedent de cont curent reflectă investiții slabe în unele sectoare. În al treilea rând, în ciuda câștigurilor de competitivitate înregistrate în ultimii câțiva ani, competitivitatea rămâne în continuare o problemă în unele state membre. Și, în fine, există temeri cu privire la nivelul ridicat de îndatorare în sectorul public și privat în uh, mai multe state membre. Dezechilibrele cu care se confruntă aceste state membre sunt, uh, sigur, de natură diferită și de grad diferit. Așa că statele membre, în colaborare cu Comisia Europeană, trebuie să pregătească politici adaptate la nevoile proprii. Mă refer atât uh, la pașii procedural, cât și la metoda aleasă. Cinci țări, Franța, Italia, Croația, Bulgaria și Portugalia, sunt uh, țările unde dezechilibrele macroeconomice sunt excesive și acolo e nevoie de măsuri decisive și de monitorizare. Franța și Bulgaria s-au îmbunătățit față de anul trecut. În schimb, în Portugalia vedem că uh, avem pentru prima dată procedura de dezechilibru macrofinanciar excesiv după ce a ieșit uh, din criză în 2014. Italia și Croația rămân uh, la fel ca anul trecut. Trebuie notat că față de anul trecut, totuși, Slovenia a progresat uh, pentru că nu mai e la dezechilibru excesiv, ci doar la dezechilibru. Sigur că poate merge sau în sus sau în jos. În ce privește Franța și Croația, vom hotărâ în mai dacă activăm procedura de dezechilibru excesiv, asta în funcție de planurile naționale de reformă de la care așteptăm foarte multe și pe baza angajamentelor pentru reforme structurale pe care le vor anunța până atunci. Pentru Italia, Bulgaria și Portugalia, Comisia se va limita la monitorizare specifică deocamdată. Există trei țări din zona euro, Spania, Irlanda și Slovenia, care au dezechilibre macroeconomice pentru care e nevoie de măsuri de politică ferme. Pentru acestea va continua monitorizarea ca și anul trecut. Și din nou trebuie notat că în cazul Sloveniei am hotărât să coborâm nivelul de monitorizare. Germania și Ungaria sunt de asemenea în situație de dezechilibru macroeconomic și e nevoie de monitorizare. Ungaria e la fel ca în anul trecut, dar pentru Germania avem o deteriorare față de anul trecut din cauza unor probleme macroeconomice. În fine, cele șase țări care mai rămân, Belgia, Olanda, Suedia, Finlanda, Marea Britanie, România, au de asemenea dezechilibre macroeconomice și va trebui să facem uh, niște activități de follow-up în semestrul european. Cinci țări și-au păstrat uh, statutul de anul trecut, în timp ce pentru România avem pentru prima dată o integrare în uh, supravegherea ciclică standard. Mă opresc aici. Uh, mai spun doar că noi, Comisia, vom continua să monitorizăm planurile de reformă și planurile de convergență înaintate de statele membre și sperăm să publicăm prognoza de primăvară la începutul lunii mai. De altă parte, vom propune Consiliului să emită recomandări de țară pentru a ghida statele membre care se pregătesc să pună în aplicare o abordare mai uh, mai detaliată decât în trecut și vom aborda și pași procedurali în acest sens. Și acum, franceză, permiteți-mi să conchid, sublinind încă o dată importanța schimbului de opinii pe care l-am cu dumneavoastră. E obligația mea, în calitate de comisar, să vă raportez uh, în mod regulat cu privire la comisia și activitatea pe care o am și uh, să explic propunerile noastre în acest cadru democratic. Sunt uh, convins că dezbaterea noastră va fi una interesantă și sper că împreună cu colegul meu, Valdis, să vă putem răspunde în mod uh, satisfăcător și cuprinzător la întrebări. Președintele, mulțumim și domnului Pierre Moscovici. Acum începem cu întrebările și răspunsurile. Avem 5 minute, avem 2 întrebări două întrebări sau doi eurodeputați care s-au anunțat la cuvânt. Voi recomanda colegilor să adreseze întrebări scurte, nu prea lungi, pentru a permite și altora să adreseze întrebări și a lăsa timp de răspunsuri. Marcus Ferber. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule vicepreședinte, stimate domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru expuneri, eh, dezbaterea regulilor din Pactul de Stabilitate și Creștere da, aștept să folosiți căștile. Dezbaterile cu privire la respectarea regulilor Pactului de Stabilitate și Creștere și deciziile Comisiei în acest sens uh, sunt uh, un subiect important și, sigur, unul uh, politic. Și întrebarea care se pune este dacă regulile care sunt implementate pornesc la premisa că Comisia poate să evalueze obiectiv uh, cifrele prezentate și uh, Consiliul să ia deciziile necesare. Dacă aceste mecanisme, ei bine, dacă ele funcționează sau nu. Și fostul vicepreședinte Oliren în anul 2011 uh, a creat un post de Chief Economic Analyst, deci uh, analist uh, șef în Comisia Europeană care ar trebui să evalueze în ce măsură regulile Pactului Stabilitate și Creștere sunt puse efectiv în aplicare. Uh, cred că astfel de o analiză independentă poate să reprezinte o bază de decizie bună pentru Comisie, dar poate să îndeplinească și o altă funcție uh, și anume, această analiză ar permite uh, publicului să își facă o impresie cu privire la uh, modul în care Pactul de Stabilitate și Creștere chiar este pus în aplicare sau nu. De aceea, întrebarea mea. Care sunt uh, uh, analizele uh, elaborate de această persoană în anul acesta? Se, poate uh, publica, se pot publica aceste analize? Uh, pentru a avea o mai mare transparență a procesului decizional al Comisiei uh, pe viitor. Mulțumesc! Thank you. Cu... Moscovici. Domnul Moscovici, mai întâi vreau să îi dau asigurări domnului Ferber că deciziile luate de comisie au fost luate pe baze extrem de obiective. E adevărat că în virtutea articolului 6 avem uh, o competență foarte puternică și am fi putut să luăm această hotărâre noi înșine. Dar uh, domnul Juncker a dorit ca decizia să fie luată în cadrul colegiului, ceea ce a luat uh, o bună parte din ziua noastră de lucru, să știți. În orice caz, decizia luată de noi în colegiu a fost una unanimă, iar asta e important de subliniat. Dorința noastră a fost să aplicăm regulile în mod serios și responsabil, pentru că am vrut să tratăm în mod obiectiv fiecare țară. Cred că evoluțiile ce s-au petrecut uh, între timp au arătat că a fost foarte bine că nu ne-am grăbit în noiembrie, că am așteptat cifre obiective și apoi că deciziile luate în februarie au fost uh, bine gândite. Și vreau să insist pe acest lucru, uh, deciziile au fost bune pentru toate țările. În rest, noi uh, lucrăm pe baza datelor pe care ni le dau serviciile noastre și, sigur, lucrăm și cu acel chief analyst. În ce privește acțiunile efective întreprinse de o țară pe care o cunosc bine, uh, ne uităm la activitatea direcției uh, independente, Uh, financiare care ne-a ajutat în uh, deciziile noastre. Deciziile sunt publice, iar uh, notele de serviciu nu sunt din motive ușor de înțeles. Totuși, noi, eu și vicepreședintele, suntem aici tocmai pentru a vă răspunde la întrebări, ca să nu existe secrete. Thank you. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira acum. Am să mă exprim în engleză ca să economisim timp. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la dialog și să mă refer la două chestiuni. Conceptul acesta de dezechilibru macroeconomic mai întâi. Vreau să amintesc faptul că acest uh, concept include și o analiză a funcționării diferitelor state membre. Deci nu e vorba doar de state individuale, ci și de legăturile dintre state mai ales uh, impactul politicilor orizontale și efectul de contaminare dintre un stat și altul. Iar acest lucru a fost cam uh, uitat, lăsat la o parte în timpul analizei, iar acum uh, duplicăm procedura de deficit excesiv prin această latură a dezechilibrului excesiv. Deci să nu uităm acest lucru. Doi la mână. Reformele structurale din pilonul 3. Eu cred că e momentul să reevaluați acest concept de reforme structurale în comisie. Aș prefera ca acest, această sintagmă să fie cumva înlocuită, pentru că s-a făcut prea mult abuz de ea și uh, au apărut o felul de probleme politice din această cauză. Acum cred că e momentul uh, potrivit să ne uităm la fiecare stat membru și să schimbăm sistemul. E nevoie de reforme structurale, dar e nevoie și de timpul necesar. Reformele trebuie propuse de statele membre, sigur, în dialog cu Comisia. Uh, acestea includ revizuirea sistemului judiciar, modernizarea aparatului de stat, um, educația. În fine, e nevoie de un concept nou care să permită un dialog clar, dar și uh, emiterea unor recomandări de țară mai formate și uh, în mod armonizat și într-un cadru de timp uh, suficient. Acestea sunt două elemente care cred eu că ar îmbunătăți extrem de mult uh, managementul uh, politicilor macroeconomice. Domnule vicepreședinte? Da, mulțumesc pentru întrebări. În ce privește analiza dezechilibrilor macroeconomice mai întâi, acesta cred eu că e unul din rezultatele exercițiului denumit semestru european, anume că statele membre au politici uh, macroeconomice tot mai bine gândite și alocă o atenție mai mare efectului de contaminare ne gândim la balanța de concurent, care în unele state are excedent, în altele e pe minus. Sigur că vedem uh, consecințe la nivelul politicilor din statele membre. Acest lucru a fost recunoscut în analiza noastră. În doilea rând, în ce privește reformele structurale și cum uh, putem să creștem gradul de asumare al uh, statelor și uh, dialogul cu ele. În semestrul european, noi am modificat orizontul de timp tocmai pentru a permite mai mult timp pentru discuții cu statele membre. De aceea am și uh, preferat să devansăm uh, raportul nostru cu trei luni pentru a lăsa mai mult timp de discuții cu statele membre și cu partenerii sociali din statele membre. Astfel încât să ajungem la ceea ce sperăm noi să fie un set de recomandări de țară mai bine echilibrate. Și uh, astfel să recomandăm uh, reforme structurale adecvate statelor membre și pentru a crește asumarea de către statele membre a acestor recomandări. Acesta e unul dintre elementele ce ne preocupă. Vedem că rata de punere în aplicare în statele membre e relativ scăzută, iar uh, prin comparație cu anii trecuți, putem uh, constata un progres, cel puțin față de 2014, dar nu suficient. Deci asta vrem, să permitem mai mult spațiu pentru discuții și astfel să ajungem la soluții mai echilibrate. Mulțumesc! Foarte pe scurt, vă rog. Eliza Ferreira. Deci dacă v-am înțeles corect, dumneavoastră ați uh, permite să fie acoperite și alte domenii în afara ocupării, de pildă administrația publică sau justiția și pentru astea să existe un buget uh, specific în recomandările de țară și să existe procese de ajustare? Domnul Dobrovskis. Există deja recomandări de țară care se referă și la eficiența administrației publice sau independența sistemului de justiție și altele. Semestrul european trează în principal pe chestiuni macroeconomice, dar foarte adesea independența justiției sau eficiența administrației publice au o influență asupra dezvoltării economice sau asupra mediului de afaceri. Tocmai de aceea le-am inclus în uh, considerațiile noastre și există recomandări specifice de țară care merg în direcția aceasta. Președintele Mulțumesc, da, și mi se pare bine că ați uh, făcut modificarea calendarului. Bert Luche e următorul vorbitor. Äh, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor comisari. Am o întrebare referitoare la tratarea Franței în cadrul semestrului european. Este a treia oară când uh, Franța este, primește o um, păsuire pentru corectarea deficitului excesiv și regulile pe baza cărora s-a luat această decizie nu sunt foarte clare. Mi se pare că um, Comisia are o marjă discreționară foarte largă um, și uh, este foarte răbdătoare, uh, indulgentă uh, cu această țară. Deci vreau să știu care sunt um, regulile clare, care ar fi um, circumstanțele atenuante care pot fi luate în considerare în tratamentul unei țări. Cum anume se poate acorda uh, o prelungire de, cu doi ani a termenului după ce au fost deja acordate prelungiri și în trecut? Uh, pentru că noi vrem să ne convingem că nu este vorba aici doar de bunăvoință și de oportunitate politică. Aș dori să știu dacă poate uh, ați putea să publicați uh, evaluările ex ante pe care uh, le faceți pentru măsurile de reformă și dacă evaluați și ex post dacă aceste reforme într-adevăr au avut efectele scontate. Pentru că Parlamentul trebuie să poată să urmărească ce fel de măsuri au fost prevăzute și care sunt efectele preconizate ale acestora. Uh, și apoi trebuie să putem verifica dacă măsurile, dacă reformele structurale au și avut în realitate efectele dor, uh, dorite, pentru că dacă nu, totul rămâne un proces arbitrar. Vreau să vă reamintesc că ministrul de finanțe irlandez a reclamat într-o declarație că și Irlanda ar trebui să primească aceeași flexibilitate acordată Franței. Deci uh, se dă un exemplu foarte prost pentru alte țări care acum, în mod subiectiv, uh, uh, sunt total de înțeles, doresc să beneficieze de același tratament. Deci dacă Franța este tratată cu mănuși de mătase, atunci și celelalte țări să fie tratate altfel. Și cred că acest lucru periclitează disciplina bugetară. Brièvement, je reviens sur voi veni uh, pe scurt asupra modului în care s-a ajuns la această decizie. În primul rând, uh, era o chestiune evidentă. Era imposibil ca în 2015 uh, Franța să ajungă mai jos de 3%, să aibă un deficit mai mic de 3%. Pentru a lua aceste decizii, Comisia a avut în vedere patru puncte. În primul rând, dacă au existat uh, acțiuni specifice, eficiente în 2013 și 2014. S-au făcut uh, analizele independente de către ECFIN, care au arătat că nu au existat uh, acțiuni eficiente, efective. 2013 și 2014 nu uh, au mers foarte bine. Dacă n-a existat efectiv action, atunci intrau în discuție alte chestiuni pe care Comisia era dispusă să le ia în uh, calcul. În al doilea rând, reforma structurală. Vă amintesc, se luase decizia de a face un step-up pentru Franța. Deci de a fi mai exigenți și noi ne-am uh, rezervat chiar dreptul de a deschide procedura de excessive imbalance procedure, care rămânea ca soție de rezervă dacă primul proces nu era convingător. În al treilea rând, angajamentele uh, pentru 2015 uh, au uh, crescut și de aceea exista o diferență între poziția Franței și a Comisiei. Trebuia ca în 2015 să facă 0,7% reducere la deficitul structural și ne-am fost foarte fermi în ceea ce privește realizarea acestui angajament. Uh, noi ne-am angajat să depunem eforturi pentru a atinge această cifră. De aceea am cerut uh, o reformă structurală. Încă o dată am luat uh, decizii în unanimitate în cadrul Comisiei s-a ajuns la o uh, decizie echilibrată, care nu este drog indulgentă, din contră este exigentă. În 2015 Franța trebuie să facă chiar mai mult, trebuie să facă un efort structural ca și în 2016 și 2017. Franța trebuie să vină cu un uh, program credibil de reformă națională. Uh, noi lucrăm în condiții bune care, din punctul de vedere al Comisiei, sunt exigente și pleacă de la reguri foarte riguroase și foarte precise. Mulțumesc, doamna Silvi Gular ale cuvântul. Mulțumesc. Nu voi comenta ultima intervenție pentru că se face într-un fel elogiul faptului împlinit și cred că e destul de de e o chestiune care mă deranjează puțin. Este destul de ciudat să auzim că n-ați avut de ales și că până la urmă ați luat totuși această decizie. În ceea ce privește dezechilibrele ma uh, macroeconomice, probabil că acest instrument este cel, cel mai eficient din uh, six-pack. Noi facem macroeconomie împreună și uh, suntem uh, atenți la modul în care politicile se influențează unele pe altele. Pot să vă spun că uh, prezentarea dumneavoastră a fost un fel de uh, monografii naționale uh, succesive. Cum uh, puteți uh, să vă situați, așa cum face domnul Mario Draghi în fruntea Băncii Centrale Europene, cum vă poziționați dumneavoastră? Aș vrea să știu cum folosiți acest instrument al controlului deficiturilor și excedentelor în momentul în care, din păcate, unele țări tot acumulează deficit, iar altele sunt pe excedent. Ieri cred că ați declarat că situația din Grecia este extrem de uh, complicată, ceea ce este uh, foarte puțin spus. După cum știți, în semestrul european încercăm să facem o analiză generală a situației economice și să analizăm atât dezechilibrele fiscale cât și cele macroeconomice. Încercăm de asemenea să punem lucrurile într-o perspectivă mai amplă și să nu ne referim doar la anumite state membre, ci la întreaga zonă euro. și să analizăm uh, tendințele în desfășurare în întreaga zonă euro. Dacă am înțeles corect uh, întrebarea dumneavoastră, v-ați referit și la domnul Draghi și la comentariile dumnealui în legătură cu acest exercițiu privitor la semestrul european. am notat, am luat notă de acele comentarii și de poziția domnului Draghi. Suntem de acord cu uh, dumnealui că e important uh, să se aplice regulile pentru că acest lucru uh, crește credibilitatea Uniunii Europene și zonei euro, crește credibilitatea statelor membre care au aceeași monedă este important să ne asigurăm că politica monetară este eficientă, ceea ce este și un obiectiv al BCE. Știm că Banca Centrală Europeană s-a lansat într-un proces de flexibilizare cantitativă. Domnule uh, comisar, mă tem că m-ați înțeles greșit. Eu nu uh, m-am uh, referit la nicio decizie specifică a BCE. BCE-ul a încercat să facă o... încearcă sau nu să facă o analiză generală a ce se întâmplă în zona euro. Asta vreau să știu. Nu vreau să intrăm în detaliile politicii BCE. Nu, aceasta a fost deloc intenția mea. Iertați-mă Poate că nu am înțeles eu foarte bine traducerea. Să știți că domnul Draghi a făcut niște comentarii în legătură cu semestrul european. În legătură cu uh, analiza generală, nu facem doar rapoarte de țară, facem și rapoarte privind întreaga zona euro și uh, atunci analizăm în ansamblu nu doar statele membre în particular, ci întreaga zonă euro. Desigur că este important să avem această imagine de ansamblu dar bineînțeles că țin cont și de comentariile statelor membre și când pregătim următoarele documente putem să punem mai mult accentul pe zona euro, pe analizarea situației de acolo, după aceea trecând și la detaliile fiecărui stat în parte. Mulțumesc. Paloma Lopez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua. Astăzi, ca și uh, în alte momente, în această comisie și în alte foruri, vreau să vă transmit o poziție care nu uh, coincide cu premisele de la care plecați dumneavoastră. Se vorbește despre investiții, creștere și reforme structurale. Acest pachet poate să aibă consecințe pozitive dacă ar fi aplicat altfel, cu totul altfel decât este aplicat de către comisie. În uh, analiza dumneavoastră, dumneavoastră arătați condiția din fiecare țară. De aceea eu voi vorbi despre Spania, țara mea, care poate fi un exemplu și pentru alte țări. În Spania, ca și în restul țărilor mai dezvoltate, cererea internă compusă reprezintă componenta fundamentală a PIB-ului. În Spania se ajunge la 98%, motiv pentru care creșterea economică trebuie să se bazeze pe cererea internă a recupera cererea internă, care este scufundată de așa numitele reforme structurale, trebuie să recuperăm consumul privat. Și pentru a recupera consumul privat, se, ni se pun două obstacole în calea recuperării acestea. În primul rând, nu este suficient accesul la credit, iar costurile sunt prea mari. Și în al doilea rând, um, oamenii nu câștigă mult. Uh, adică căderea prestărilor publice și salariilor. 80% din uh, căminele spaniole trăiesc din prestații publice și din salarii. Dacă este adevărat că au scăzut atât salariile cât și beneficiile publice, um, ei bine, această prăbușire s-a făcut pentru că s-au pierdut foarte, foarte multe locuri de muncă. Deci recuperarea locurilor de muncă trebuie să reprezinte obiectivul principal. Acest lucru impune creșterea salariilor și prestațiile acordate persoanelor care le solicită, care au nevoie de ele. Trebuie să um, creștem competitivitatea întreprinderilor. Pentru că dacă a crescut competitivitatea, nu se înțelege de ce au crescut uh, costurile laborale unitare, dar nu s-au redus prețurile la export. Acest lucru implică că ceea ce s-a um, îmbunătățit, de fapt, sunt doar marjele antreprenoriale, deci marjele de câștigare întreprinderilor. Noul scenariu economic impune creșterea salariilor reale și creșterea beneficiilor publice. De aceea vreau să Um, spun comisiei că trebuie să se asigure că cresc atât salariile cât și beneficiile publice și să înceapă să aplice compromisul domnului Juncker în legătură cu venitul minim. Mulțumesc! v-ați referit la stimularea cererii, la această parte a economiei. Această politică economică are două elemente. Și voi uh, încerca să mă refer și la um, prioritățile economice care apar în um, documentul privind creșterea anuală. Este importantă cererea și știm că situația în statele de la un stat membru la altul diferă. Există state membre care au, uh, au uh, regimuri fiscale diferite. Comisia a făcut mai multe recomandări în anii trecuți și uh, o spune și acum că stimularea cererii trebuie să se facă și se poate face. Dar trebuie să avem în vedere situația reală a fiecărui stat membru pentru a nu genera instabilitate financiară. și să nu ne trezim că statele membre sunt iarăși uh, accesul statelor membre la piețele financiare iarăși este blocat, așa cum s-a întâmplat în uh, anii precedenți. Nu vrem să avem o nouă criză financiară. Stabilitatea financiară reprezintă o condiție necesară creșterii economice. Dacă asigurăm uh, stabilitatea financiară, constatăm că putem face mai multe pentru a stimula cererea în economie. Cel puțin acest lucru este valabil în anumite state membre. Domnul Sven Ghigold are cuvântul. Domnilor comisari, câteva observații scurte. În uh, evaluarea pozițiilor fiscale ale statelor membre, Impresia mea este că nu uh, țineți cont așa cum se cuvine de uh, efortul fiscal al fiecărui uh, stat. Atunci când sunteți peste 3%, sunteți duri, dar este greu să găsim vreo țară care a respectat în totalitate eforturile structurale impuse și nu cred că țineți cont așa cum trebuie de acest lucru. Acum, pentru a mă referi la această domnul Ferber, e, e interesant să vedem că guvernul uh, grec a, uh, s-a oferit, așa cum a propus domnul Weiman, să aibă o autoritate fiscală independentă care să um, facă aceste lucrări de măsurare, de cuantificare. De ce nu recomandă Comisia să se facă așa? Și de ce nu um, intervine, ce nu acționează ca urmare a acestei recomandări? De ce în cazul uh, țărilor uh, care au eșuat uh, vedem mult mai puține, mai puține acțiuni atunci când e vorba de sectoarele în care s-au realizat dezechilibre economice foarte mari? Și de ce nu sunt afectate deloc țările cu excedent? Aș vrea să știu, domnule Moscovici, dacă în cazul Germaniei vă veți reconsidera poziția, pentru că Germania are uh, excedent de concurent și văd că nu uh, vă folosiți deloc puterile de uh, um, sancțiune pentru a obliga Germania, pentru a determina să-și crească investițiile interne. Tupecul spune că statele în care se derulează programe de ajustare macroeconomică ar trebui să evalueze cum au ajuns să aibă astfel de probleme. Parlamentul grec a inițiat acum o comisie de audit pentru a încerca să vadă cum s-a ajuns acest deficit și cine poartă răspunderea aș vrea să vă asigurați că tupecul este implementat și în alte state în care nu s-a făcut niciun fel de audit similar. În ceea ce privește eforturile bugetare, trebuie să spunem că majoritatea că, că majoritatea statelor membre ale zonei euro, cu două excepții, sunt sub criteriul de 3%. Este adevărat că trebuie să urmărim uh, eforturile structurale, dar problema este când deficiturile nominale nu sunt adaptate. De la 6 se ajunge la 2, ceea ce permite să urmărim atingerea obiectivului din aceste texte. un uh, stat care are datorii este un stat vulnerabil. În ceea ce privește procedura macroeconomică, ați văzut că s-au făcut uh, mai multe step-up-uri. Este acest, ceea ce s-a întâmplat în cazul Franței. Din planul nostru național de reforme nu putem exclude uh, anumite termene. Trebuie să aplicăm uh, procedura deficitului excesiv, dacă este cazul, dar, bineînțeles, important este să aplicăm uh, Planul Național de Reformă, în primul rând. În ceea ce privește statele cu surplus, cu excedent, Germania a văzut că și, a, și asupra ei a crescut nivelul de supraveghere. Există și acolo un dezechilibru uh, macroeconomic, însă de altă natură. Există un deficit exterior, dar și un excedent care poate crea probleme de altă natură. În urmă câteva săptămâni am fost la uh, Berlin și mi s-a confirmat că se va face un plan de investiții de 15 uh, miliarde de euro. Pentru că există acolo mai multe uh, nevoi de investiții. Mai multe state, bineînțeles, pot să facă, să aibă audituri independente, inclusiv uh, Grecia. Dar noi trebuie să continuăm discuțiile cu Grecia încercând să fim constructivi, respectând uh, dreptul poporului uh, grec de a vota, dar și uh, angajamentele luate. Însă, mai mult decât orice, așteptăm să se ia măsuri concrete și reformele corecte. Mulțumesc. Marco Valia, are cuvântul. Grazie, președinte, Ringrazio anche i due commissari per... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu celor doi comisari pentru că au venit astăzi aici să ne răspundă la întrebări. Acum câteva momente s-a vorbit despre dezechilibrele economice. Acestea, din punctul meu de vedere, sunt generate de un sistem cu o rată de curs de schimb fixă pentru euro introdusă în zona, într-o zonă monetară care încă nu se dezvoltase în condiții optime. Deci e nevoie de pași înainte către o zonă euro mai uh, eficientă. Însă acest lucru este foarte dificil în momentul de față și nu este deloc sigur că vom ajunge la acest obiectiv. Um, țările sudice sunt în, într-un proces de restructurare a economiei foarte, proces foarte dureros și vreau să întreb Comisia dacă, în ceea ce privește cazul Germaniei, uh, Uh, excedentul uh, acesteia nu este datorat uh, eforturilor proprii, pentru că Germania beneficiază de această rată de curs de schimb nedreaptă care i-a permis să uh, amâne uh, niște reforme necesare. Deci, pe fundalul dezechilibrelor, cred că ar trebui să îi spunem foarte clar Germaniei că a venit momentul să facă un pas mare înainte. Deci vreau să vă întreb, în ce stadiu este dezbaterea cu privire la Uniunea Economică Europeană? Și trecând la subiectul investițiilor, poate ați putea să ne dați o mai bună definiție a modului în care investițiile peste limita de 3% ar putea să fie făcute în propunerile Juncker. Pentru că vedem că două țări mai ales se află într-o situație dramatică, Grecia și Italia, unde protecția socială se dovedește uh, necorespunzătoare. Deci vreau să știu dacă aveți intenția de a uh, furniza niște factori compensatori pentru aceste țări care trebuie să ofere servicii de bază cetățenilor lor. Mulțumesc! Mulțumesc, da, s-au acumulat Uh, destul de multe întrebări. În primul rând, este clar că statele membre care aderă la zona euro renunță la moneda proprie și, odată cu aceasta, renunță și la posibilitatea de a utiliza mecanismul ratei cursului de schimb pentru a influența, influența economia proprie. Acest lucru le-a fost foarte clar tuturor statelor membre care au aderat la zona euro. Dar aveți dreptate, mai sunt eforturi, eh, mai este de muncă pentru a îmbunătăți um, structura Uniunii Economice și Monetare și dezbaterile privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare au fost reluate în discuții formale la Consiliul din februarie și acum Comisia Europeană, cu, prin președintele Juncker, lucrează la un raport la propuneri, care să conțină propuneri pentru a face față și pentru a rezolva problemele cu care se confruntă zona euro va fi probabil un proces în două etape. În prima etapă se va concentra asupra lucrurilor care pot fi făcute acum în cadrul tratatelor existente și a doua etapă, una pe termen lung, în care se prevede prevăd uh, modificarea de tratatului. Apoi, în ceea ce privește excedentul de cont curent, mai ales cel al Germaniei, deja în 2014 au fost făcute recomandări Germaniei în acest sens. După cum știți, Comisia monitorizează această situație uh, și uh, acum când pregătim recomandările de țară pentru acest an este unul dintre motivele pentru care s-a uh, inițiat o analiză aprofundată în Germania, pentru că excedentul de cont curent este deasupra plafonului de 6% din PIB. Deci, Comisia analizează această situație, nu împărtășesc evaluarea uh, dumneavoastră. Germania nu și-a amânat eforturile, din potrivă, a făcut eforturi uh, serioase deja de acum un deceniu și încă se bucură de rezultatele acestor reforme. Deci nu cred că se poate vorbi despre amânarea reformelor în cazul Germaniei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Sotiriu Sarianopoulos. Από του δύο επιτρόπου να σχολιάσουν και να ενημερώσουν για τα Mulțumesc uh, pentru aceste comentarii. Vreau să cer informații cu privire la următoarele subiecte. Acum, Comisia Europeană, care este partea Troicăi, cum eu fi spun în Troică acum, negociază cu guvernul grec. Ambele părți, Comisia Europeană și guvernul grec, ca toate guvernele care acceptă Uniunea Europeană, își arată adevărata natură. Știm că în aceste discuții ele se focalizează asupra unor reduceri suplimentare ale salariilor și pensiilor, um, privatizare și uh, uh, eliberarea concedieri masive. Uh, bun, discuții constructive, se spune. Ele sunt constructive pentru capital, pentru capitaliști, nu pentru oameni. Uh, puneți acum uh, în aplicare deciziile din 20 februarie, dar vreau să vă întreb, chiar credeți că va fi un nou memorandum de înțelegere cu Grecia? Pentru că semestrul european uh, impune acest lucru nu doar pentru Grecia, ci și pentru celelalte țări. Uh, supraveghere, uh, un buget echilibrat, toate aceste lucruri în urma cărora oamenii suferă. Asta credem noi. Sunteți de acord? D'abord, le travail qui est Munca pe care o facem noi cu guvernul grec în cadrul grupului este o muncă foarte serioasă. Cele trei instituții, uh, nu le mai spunem troica, dar cele trei instituții sunt un interlocutor pozitiv pentru guvernul grec. Comisia, Femei și Banca Centrală Europeană sunt cele trei. Am creat un grup care se numește Grupul de la Bruxelles, unde cele trei instituții sunt uh, prezente și Uh, dialoghează cu guvernul grec. În acest context, noi uh, ducem o muncă foarte bună, foarte precisă și uh, pașnică în același timp, care încă n-a adus la rezultate finale, dar prin care noi încercăm să sfătuim în mod legitim guvernul grec cu privire la programul politic și cu privire la angajamentele luate nu de către un guvern anume, ci de către statul grec cu privire la creditele internaționale. Aceasta e baza pe care lucrăm și pe care am uh, adoptat acea foaie de parcurs comună pe 20 februarie. Deci, uh, Troica nu mai este modelul pe care funcționăm acum. Noi nu impunem o soluție sau alta guvernului grec, ci încercăm să ne armonizăm cumva pozițiile și așa după cum am uh, reușit să aflăm și eu și colegul meu, pentru că amândoi ne ocupăm de acest dosar, există progrese, e adevărat lente, dar așteptăm ca guvernul grec să vină cu o listă clară de reforme pe care să o putem analiza în următorul uh, Consiliu ECOFIN uh, informal de la Riga. Și să știți că lucrăm în draci la asta. Noi uh, nu uh, vrem să avem o atitudine ideologică sau de confruntare cu guvernul grec. Nu, vrem ca Grecia să rămână în zona euro și uh, vrem ca acest lucru să fie posibil în beneficiul poporului grec, dar și cu respectarea angajamentelor față de partenerii internaționali. Cred însă că lucrările și uh, abordarea noastră nu este una de tip uh, adversarial în această privință, ci mai degrabă una de colaborare. Darius Rosati. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări, una pentru domnul comisar Moscovici și una pentru domnul vicepreședinte Dombrovskis. Trebuie să revin la situația Franței. Prelungirea termenului de către comisie se bazează pe analiza că, și dați-mi voie să citez, dovezile uh, disponibile nu ne permit să luăm, uh, să, facem, să concluzionăm și să luăm măsuri uh, clare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Franța nu va oferit dovezi suficiente, informații suficiente în cadrul procesului de evaluare? Sau înseamnă că cerințele din termenii de referință pentru definirea acestor acțiuni efective sunt uh, deficiente. Să ne amintim, decizia în cazul Franței a fost amânată vreme de trei luni. Timp de trei luni, Comisia a așteptat noile eh, informații și în cele din urmă acestea nu au fost primite. Asta e prima întrebare. Situația este dificilă pentru că întregul, eu consider că întregul proces decizional în acest caz uh, nu este transparent. Nu a fost transparent și ar trebui să ne asigurăm uh, că se menține transparența și tratamentul legal al statelor membre. Cea de-a doua întrebare pentru domnul Dombrovskis se referă la um, mixul de politici macroeconomice. Dacă ne uităm în urmă, în ultimii cinci ani, vedem că acest mix de politici macroeconomice a fost mult mai restrictiv decât cel din Statele Unite, de exemplu. Și politica monetară a fost mai restrictivă, în sensul că ratele dobânzilor au fost mai ridicate de uh, 1% și nu s-au luat măsuri de easing cantitativ. Și, de asemenea, politica bugetară a fost mai restrictivă, în sensul că stimulentul bugetar a fost mai puțin de 4% din PIB în zona euro. Credeți că acest lucru a avut ceva de a face cu încetinarea procesului de redresare economică în zona euro? În ce măsură acest mix de politici macroeconomice a contribuit la ritmul lent de redresare economică din zona euro în comparație cu Statele Unite? Voi răspunde la prima întrebare. Cred că în această privință ar trebui să avem mai multă încredere în Comisie, în Consiliu și uh, dialogul cu statele membre. Nu cred că ar trebui să pornim din principiu cu o atitudine bănuitoare. De ce? Să vă explic. Noi, în noiembrie, am suspendat decizia. Am venit uh, aici, în fața dumneavoastră, ca să vă explicăm de ce. Și decizia era oricum una controversată. Am hotărât să suspendăm decizia pentru că nu aveam datele necesare la momentul respectiv. Am zis că amânăm decizia cu trei luni și după trei luni am uh, folosit această metodologie mai complicată, e adevărat. Există mai multe metode de a cuantifica, de a aprecia aceste uh, măsuri eficiente, effective action, metode de jos în sus sau invers, de sus în jos. Și în funcție de metodă poți evalua rezultatul. Noi am uh, folosit metoda cea mai răspândită, cea mai utilizată, Uh, și anume aceea uh, de a acorda um, un, uh, o prezumție favorabilă țării respective. Am zis 4%, 4,3%, mă rog, ce trebuie să înțelegem? În primul rând că am avut dreptate în decizia pe care am luat-o, în al doilea rând că am lucrat în mod serios și în al treilea rând că rezultatul e unul incontestabil și va fi publicat de Eurostat în cele ce urmează. Îl așteptăm. Eu cred că am lucrat însă în mod foarte logic și foarte bun aici. Uh, ok, uh, to answer the uh, second question on... Uh... Și acum să răspund la a doua întrebare referitoare la mixul de politici macroeconomice. Sigur, e important să înțelegem că fostul mix de politici macroeconomice a fost decis în anumite circumstanțe care erau diferite de circumstanțele din Statele Unite ale Americii. O diferență majoră a fost că după criza financiară și în Statele Unite și în Europa, Statele Unite nu au avut niciodată o criză a datoriei suverane sau o criză a încrederii, în timp ce în multe state membre, în orice caz în câteva state membre, aceste fenomene au avut loc. Din acest punct de vedere, da, America și în timpul crizei punea mai mult accentul pe stimulente fiscale, și acest lucru a ajutat economia, există dovezi în acest sens, a avut și un program de investiții care a fost lansat de către administrație. Dar poți să ai simulente fiscale doar dacă există cineva care vrea să-ți financeze datoria la uh, rate rezonabile. Ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, din păcate, nu s-a întâmplat în multe state uh, europene. De aceea, în statele europene a fost necesar să uh, restabilim echilibrul bugetar întâi și înainte, înainte de a putea trece la alte um, măsuri. Mulțumesc, ceea ce înseamnă că acum condițiile sunt mai favorabile. Deci poate că ar fi momentul potrivit să, tocmai să utilizăm de bunele condiții de piață pentru investiții. Alfred Sand. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se suprapune un pic cu cea a domnului Valdes. Um, în zona euro, în ultimii ani, s-a pus foarte mult accentul pe uh, echilibrul uh, bugetar și uh, um, creșterea economiilor uh, naționale. Um, din păcate s-a ajuns la un sistem uh, dual în care uh, câteva economii au o mare productivitate și un mare potențial de creștere durabilă și un grup mai mare care include celelalte economii care au o productivitate mai mică și potențial de creștere mai mic. În condițiile eurozonei, grupul mai mic uh, s-a bucurat de o subevaluare a um, dobânzilor, ceea ce i-a oferit ocazia de a face economii și mai uh, mari față de celelalte țări. Acum suntem într-o perioadă în care euro se află într-o poziție foarte proastă față de celelalte monede, ceea ce înseamnă că grupul mic de țări condus de Germania care uh, au avut performanțe foarte bune, se vor bucura acum de beneficiile uh, o subevalu uh, subevaluării datoriilor și în interiorul zonei euro și în afara acesteia. Acest lucru nu va crește oare divergențele economice și de tip dintre cele două grupuri de țări din zona euro? Și ar trebui oare să ne intereseze, să ne îngrijoreze acest lucru? Vă îngrijorează pe dumneavoastră? Ar trebui să facem ceva? Și dacă da, ce instrumente eficace avem pentru a putea, face, pentru a putea răspunde acestei situații? Mulțumesc. O întrebare complexă uh, în care eu văd două părți. În primul rând, divergența performanțelor economice în zona euro și, în al doilea rând, efectele uh, deprecierii recente a euro. Ca să răspund la prima întrebare, uh, această întrebare a fost deja uh, abordată și e clar că dacă o țară aderă la moneda comunitară, va trebui să accepte restrângerile, uh, constrângerile aferente. Nu va mai avea posibilitatea să își stabilească rata cursului de schimb. Ceea ce este evident și ceea ce înseamnă că statele membre din zona euro trebuie să fie capabile să-și ajusteze economia prin alte mijloace și să revină la reforme structurale pentru a crește competitivitatea. Ceea ce este, de fapt, unul dintre obiectivele de politică pe care le am înscris în analiza actuală a creșterii. Deci, uh, într-adevăr, uh, Uniunea Monetară are restricțiile sale și toată lumea le cunoaște atunci când aderă la zona euro. În al doilea rând, în ceea ce privește evoluțiile mai recente ale ratei cursului de schimb, în primul rând, trebuie notat că motivul pentru care BCE s-a lansat în relaxare cantitativă acum este acela că inflația este mult sub uh, ținta de inflație a BCE, care este aproape de 2%, un pic sub 2%. Și de aceea, BCE aplică o politică de relaxare cantitativă pentru a ajunge mai aproape de această țintă de inflație. Sigur că există efectul secundar de depreciere în arate cursului de schimb, dar acestea sunt aspecte diferite sigur că exportatorii către țările terțe câștigă de pe urma acestei deprecieri. Dar, în același timp, BCE își atinge ținta de inflație, ceea ce ajută la reducerea poverii datoriei. Pentru că sunt două modalități prin care se poate face față poverii datoriei. Poți să încerci să uh, îți reduci această povară plătindu-ți datoriile sau poți să încerci să ieși din, de sub povară crescând, crescându-ți economia. Și acesta este uh, abordarea uh, BCE um, când încearcă să ajungă la această țintă de inflație care permite rată de creștere mai mare și deci reducerea poverii datoriei. Acest obiectiv cred că uh, va ajuta mult mai mult uh, acest al doilea grup al țărilor, uh, cum l-ați definit dumneavoastră. Deci uh, situația le ajută pe țările din ambele grupuri. Sigur că trebuie să avem grijă să nu ajungem la o inflație excesivă, pentru că acesta este întotdeauna pericolul când se depreciază moneda se poate ajunge la o inflație uh, mare și scade puterea de cumpărare. Mulțumesc. Eva Paunova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte Dombrovskis, mulțumesc pentru prezența noastră și pentru prezentarea la începutul discuției. Semestrul european trebuie să fie restructurat și eficientizat, iar uh, constatările comisiei trebuie să fie prezentate um, la timp pentru o mai bună coordonare a politicilor fiscale în Uniunea Europeană. Pentru prima dată, rapoartele de țară au fost publicate cu trei luni în avans, ceea ce permite o dezbatere deschisă înainte ca statele membre să-și prezinte programele naționale de reformă și înainte să se uh, public, publice recomandările specifice fiecarei țări în mai. Cred că această dezbatere deschisă este cea tot mai importantă pentru că din păcate, recomandările specifice fiecarei țări sunt uh, implementate cu o rată foarte scăzută, doar 7,5%, Uh, din recomandări sunt uh, aplicate. Și, sigur, semestrul european uh, nu trebuie să fie doar un subiect de dezbatere, ci reformele trebuie să fie puse în aplicare și să poată fi evaluate în mod corespunzător. De aceea cred că este foarte important să fie implicate mai mult și parlamentele naționale în acest proces, nu uh, doar uh, la stabilirea recomandărilor, ci și la implementarea și monitorizarea acestora. Parlamentele naționale sunt implicate în semestrul național, dar mecanismul existent nu este suficient. Luna trecută, Parlamentul European a salutat uh, solicitarea Comisiei pentru o mai mare implicare a Parlamentului național în semestrul european și speră că acest lucru va crește asumarea la nivel național a recomandărilor. Vreau să vă întreb, deci, ce pași prevede Comisia pentru a îndeplini acest obiectiv și cum poate dialogul politic dintre Comisie și Parlamentele Naționale să fie uh, consolidat uh, pe viitor? Mulțumesc! Mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, în ceea ce privește eficientizarea semestrului european și schimbării calendarului acestuia, așa cum ați menționat, obiectivul principal este de a permite uh, o perioadă mai îndelungată de discuții cu statele membre și cu partenerii sociali și cu alte părți interesate din statele membre. Și când vorbim despre statele membre, ne referim, desigur, și la parlamentele naționale. Chiar și acum, în cadrul acestui semestru european, uh, implicăm uh, mai mult parlamentele naționale din statele membre și căutăm modalități uh, pentru a intensifica și mai mult această implicare în semestrele europene viitoare. Pentru că e foarte clar că dacă vrem punerea în aplicare cu succes a reformelor structurale, dacă vrem să existe dezbateri productive la nivel bugetar, în cele din urmă, parlamentele naționale sunt cele care vor lua aceste decizii. Deci e important să fie implicate în discuții de la bun început sau într-o fază timpurie. Aceasta este intenția Comisiei Uh, facem deja acest lucru anul acesta și căutăm mai multe modalități de a îmbunătăți acest proces de consultare a statelor membre, inclusiv a parlamentelor naționale și a partenerilor sociali. Mulțumesc! Vă mulțumim! Ultimul vorbitor, Pervaș Berez. Mulțumesc! Întrebarea mea este pentru vicepreședintele Dombrovskis. În timpul acestui dialog economic s-a vorbit și despre miza procedurii de dezechilibru macroeconomic și s-a vorbit despre o dublă valența sa uh, și legătura cu reforma structurală și uh, despre o posibilitate de verificare a decalajelor dintre statele membre. Dumneavoastră ați spus, uh, domnule vicecomisar, că sunteți sub nivelul de ambiție fixat de uh, legiuitor. Văd însă că în comisie folosiți uh, tot mai des uh, conceptul aggregate fiscal stance. Mă întreb dacă n-ar trebui oare să urgentați analiza pe fiecare stat membru și să analizați mai bine acest concept pe care l-am numit nu pentru a vă limita doar la o evaluare ex post a statului în cauză, ci pentru a face din acest concept un instrument de de ajutor, un instrument de tip pilot pentru statele din zona euro. Uh, uh, ok, uh, thank you very much for this uh, uh question. Bun, vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, într-o analiză recentă a Comisiei, am pus accentul asupra poziției bugetare agregate și aceasta este relativ neutră în zona euro în momentul de față. Și credem că o astfel de poziție neutră, împreună cu o politică bugetară solidă reprezintă un mix de politică potrivit în situația actuală. Și sigur, putem să ne gândim în următoarele proceduri de semestru european dacă ar fi bine să utilizăm poziția această poziție agregată bugetară, strategia de politică agregată. Deocamdată aveți dreptate, folosim acest uh, element uh, mai degrabă în analiza ex post, nu fixăm obiective, dar uh, haideți să ne gândim la acest lucru. Cred că este o întrebare foarte bună, nu am un răspuns pregătit pe acest subiect, dar cred că merită să uh, ne focalizăm și asupra politicii de strategie agregată, um, un element pe care ar merita poate să luăm în considerare și să revenim uh, la acest element uh, într-unul dintre dialogurile economice viitoare. Um, mulțumesc, îmi cer scuze, PP-ul m-a anunțat că este o persoană care înlocuiește pe domnul Matiu Șeloc, domnul Van der Kellander dorește să intervină foarte pe scurt. Dar vă rog pe scurt, pentru că interpreții trebuie să plece în câteva minute. I'll be asking it in Dutch. Am o întrebare pentru domnul comisar Moscovici și am să o pun în limba olandeză. Belgia se cam îndepărtează de criterii Uh, guvernul are ambiții fiscale mai particulare. Uh, înțeleg că nu se vrea o reducere a impozitelor, ci un fel de modificare a regimului de impozitare. Puteți să comentați acest lucru? Și apoi, credeți că există posibilitatea ca Belgia să fie tratată mai sever în cazul procedurii de dezechilibru macroeconomic? Mulțumesc! În ce privește Belgia, e adevărat, am luat o decizie care ține cont de eforturile întreprinse de guvernul belgian, care a făcut o treabă bună. Există însă trei chestiuni aici. Problema îndatorării, după cum ziceam, nici Italia, nici Belgia nu sunt în conformitate cu nivelurile fixate. Și asta din cauza situației economice, din cauza lipsei de reforme structurale care până la urmă au fost angajate. Deci am considerat că aceștia sunt factori uh, particulari care justifică oarecum decizia de moment. În al doilea rând, nivelul de 3% a fost depășit în 2014, dar uh, s-a demonstrat că acest lucru e accidental, e pur temporar și că în 2015 se va remedia. În rest, uh, discuțiile sunt în curs, discuții cu privire la reformele structurale ce trebuie angajate. Comisia oricum nu face decât să îndemne guvernele să facă reforme. Noi nu îi ținem de mână, nu le impunem nimic. Sigur că suntem uh, exigenți și vrem să avem raporturi uh, de lucru foarte sănătoase, foarte solide, Vrem să fim convinși de faptul că vor să facă reforme. Iar asta se aplică și la procedura de dezechilibru macroeconomic, e tratamentul pe care îl aplicăm tuturor țărilor, inclusiv Belgiei. Președintele, mulțumesc, mulțumim uh, vicepreședintelui Dombrovski și uh, comisarului Moscovici. A fost uh, o dezbatere utilă și constructivă cred eu, și uh, prezentările au fost uh, foarte bune. Consider că a fost o mișcare înțeleaptă să așteptăm uh, datele înainte de luarea unei decizii. Așa, după cum a explicat uh, vicepreședintele Dombrovskis, avem un nou calendar de timp pentru țările care vor să facă reforme ceea ce ar fi uh, un lucru bun, astfel încât ele să-și asume mai mult reformele pe care trebuie să le facă. Dialogul trebuie să continue în orice caz pentru a vedea cum uh, putem să ne eficientizăm abordarea în zona euro și pentru a corecta dezechilibrele macroeconomice. Ați spus că trebuie să admitem că trebuie să mergem pe această cale și că se dorește o simplificare a semestrului economic. Așadar, mulțumim foarte mult pentru prezență, mulțumesc tuturor colegilor. Revenim la 3 după masă. Mulțumesc!